da, cred că toate aceste lucruri sunt deosebit de importante, mai ales în momentul în care este vorba despre necesitatea de a încuraja inițiativele legate de îmbătrânire activă și de a schimba tendința propusă deocamdată. Aici e vorba de schimbări destul de consecvente în ceea ce privește proiectele de aviz și e vorba și de nou, o adevărată noutate în ceea ce privește programele de educație. Programele în sine vizează mai ales persoanele tinere. Domnul Martin Kessler a propus crearea unui subprogram care să vizeze o altă categorie de vârstă și anume persoanele mai în vârstă. Un fel de subcategorie, subprogram care să, ref- să se refere la perso- mobilitatea persoanelor în vârstă și care să cuprindă măsuri de sprijin pentru persoanele în vârstă în ceea ce privește mobilitatea. E vorba, deci, de un program pe care îl evoc în avizul meu. Nu, după părerea mea, din punctul nostru de vedere al comisiei noastre, noi ar trebui să ne concentrăm pe conținutul propunerii, iar titlul programului e mai puțin important. Comisia pentru Cultură este cea care va lua decizia finală pentru că, după părerea mea, acolo au reușit să găsească deja un acord în ceea ce privește titlul acestei, acestui program. Dacă nu mă înșel, e vorba de o, o, titlul următor, și anume Europa pentru generații. În orice caz, colegii noștri din Comisia de Cultură sunt cei care vor decide care va fi titlul final al acestui program. Învățarea de-a lungul vieții este o altă propunere în ceea ce privește titlul acestei propuneri. Și acum Malika Benabatayu este cel de-al doilea raportor din umbră și ea a propus câteva, uh, a făcut câteva propuneri de modificări pe care le susțin în ceea ce privește articolul numărul 5. Acesta se referă la îmbunătățirea situației acelor grupuri uh, sociale mai vulnerabile care nu sunt suficient de bine reprezentate. E vorba mai ales de programe care se referă la tineret. Cu ocazia ședinței noastre cu raportorii din umbră am mai discutat, mai ales în ceea ce privește aspectele de parteneriat și legăturile pe care ar trebui să le întărim. Acolo vorbim de cooperarea cu universitățile și cu alte organizații uh, decât universitățile. Însă aici e vorba de un amendament pe care va trebui să-l discutăm mai în detaliu pentru a vedea exact care este impactul pe care această inițiativă l-ar putea să-l aibă asupra programului pe ansamblu. Doresc să mulțumesc uh, colegii colegei noastre, Ruta Steinruck, și uh, doresc să mulțumesc de asemenea și doamnei Cliveti pentru propunerile de modificări înaintate. Iuta, Ianer, au propus să consolidăm programele de formare informală, mai ales când e vorba de acele tipuri de educație care se referă la uh, persoane adulte. Colega noastră, Minodora Cliveti, a propus să avem criterii sociale care să fie luate în considerare în momentul în care se acordă subvenții pentru cei care urmează aceste cursuri, în așa fel încât cei care nu au suficiente mijloace financiare să poată să beneficieze totuși de toate măsurile de mobilitate fără să aibă prea multe griji în ceea ce privește plătirea acestor uh, acestor cursuri și plătirea acestor uh, diferite posibilități de mobilitate, în așa fel încât studenții să poată să călătorească mai ușor, să poată să meargă în străinătate, să studieze în străinătate, să poată să îmbine mai bine uh, studiile și uh, mobilitatea. Acum, în ceea ce privește celelalte programe, colegii au înaintat anumite amendamente și cred că nu va fi foarte greu să găsim un acord pe această temă. Oli Ludixon a făcut câteva propuneri și anume să includem un calcul care să ne permită să vedem că nivelul de finanțare să nu fie inferior față de perioada 2007-2013. Deci acestea sunt principalele propuneri de amendamente, încă mai trebuie să mai lucrăm asupra lor și cred că vom putea să elaborăm, plecând de la această bază, amendamentele de compromis, pe care le vom avea cât de curând, așa că sper să pot să vi le prezint cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept comentariile dumneavoastră. Merci. Euh, qui souhaite Mulțumesc. Cine dorește să intervină? Uh, atunci aș dori să spun eu câteva cuvinte. Bineînțeles, am examinat acest dosar poate cu mai puțină atenție decât dumneavoastră, însă am înțeles din propunerea comisiei că exista o idee și anume că să lucrăm pe baza acelor, între ghilimele, povești de succes din Uniunea Europeană. Iar în acest sens, Erasmus pentru toți corespundea într-adevăr a această dorință de vizibilitate uh, față de programul care a funcționat de fapt cel mai bine în Uniunea Europeană. Evident că fiecare dintre noi are propria sa experiență, dacă a beneficiat de alte programe cum ar fi Socrates, Leonardo da Vinci, etc., etc. Însă programul care, într-adevăr, este foarte bine cunoscut de oameni, care evocă ceva în mintea lor, care în mod simbolic este un program deosebit de important este Erasmus. De aceea mi-am fi dorit să avem un astfel de program Erasmus pentru toți. Și spun acest lucru acum în mod public, cu atât mai mult cu cât am invitat pe doamna comisar să vină în fața comisiei noastre pentru a își prezenta și apăra propunerea. Și regret foarte mult faptul că nu am găsit un mijloc care să vină în fața comisiei noastre, pentru că noi am făcut mai multe demersuri în acest sens, am înaintat suficiente propuneri și nu mi se pare corect față de o comisie parlamentară care, în momentul în care vine vorba de aceste programe, a avea o competență clar stabilită și importantă și vedem acest lucru de altfel și prin raportul dumneavoastră, prin intermediul raportului dumneavoastră. Deci regret, regret profund uh, această lipsă de spirit de cooperare din partea Comisiei. În orice caz, această dificultate de a armoniza agendele noastre de lucru, ca să fiu politicoasă, între doamna comisar și noi înșine. În fine, dincolo de asta, eu am văzut un alt titlu care a mai circulat, în care cuvântul Erasmus nu mai figura. Și, sincer, sincer, nu știu ce, ce eco va, va avea față de cetățean. Mi se pare că uh, E o pierdere pe undeva, o pierdere considerabilă. Eu știu că de multe ori dăm dovadă de conservatism și că fiecare încearcă să-și apere bucățica lui și pătrățica lui, dar ideea aceasta de a menține cuvântul Erasmus, mie mi se părea, mi se părea o idee foarte bună, mai bună decât versiunea actuală. Și înțeleg înțelepciunea dumneavoastră și anume spuneți că eu subiect foarte serios, așa că haideți să lăsăm comisia pe fond, care e competentă pe fond să se ocupe. Însă mie mi se părea că dacă noi am fi putut să facem o mică sugestie, o mică intervenție, ar fi fost bine. Bun, sper că ați înțeles mesajul meu. Se pare că avem, pe, avem un reprezentant a comisiei care este în stare și care dorește să intervină, domnul de Poală. Am să verific mai întâi dacă nu cumva alți colegi înainte de a da cuvântul comisiei doresc să intervină, atunci foarte bine. Nu, comisia. Am iertat, mai întâi domnul Thomas Mann. Legat de ceea ce ne-a spus doamna președinte Adineauri, mereu am avut uh, o problemă cu titlul, pentru că se spune Erasmus pentru toată lumea, dar de unde toată lumea? Că mereu a fost pentru studenți. Avem niște sarcini comune pe care vrem să le finalizăm, să știți că am uh, fost raportor pe cadrul european al calificărilor și mă miră acum foarte tare faptul că această propunere nu a venit din partea Comisiei competente pe fond, și anume să uh, ne spună că vor să uh, modifice titlul acesta. Avem foarte multe proiecte de succes care trebuie să fie transportate, nu dizolvate. Dar pentru numele lui Dumnezeu Până la urmă, nu e așa de grav. Putem să lăsăm Erasmus pentru toată lumea. Și comisia să fie atentă pe viitor. Dacă avem o noțiune care are succes, atunci aceasta trebuie să rămână neschimbată. Numai noi tot schimbăm lucrurile de azi pe mâine. Oare e un simbol al nesiguranței în loc de siguranță? Avem un program foarte bun, bine profilat, dar mi se pare că se schimbă lucrurile foarte repede la comisie. Se schimbă uh, persoanele din funcție și odată cu acestea și conținutul. Dar cine știe, poate că pe parcursul dezbaterii vom avea parte de ceva înțelepciune. Vilma, chiar aș fi curios ce ai de spus. Nu există o sein de la comisie. Euh, bun, după cum puteți observa, există mai multe opinii în rândul uh, Uh, comisiei și uh, vreau și eu să aflu răspunsurile uh, față de președinta noastră și vreau să spun și eu că trebuie să împărtășim poveștile de succes. Domnul Becker. Mulțumesc. Foarte pe scurt vreau să zăbovesc puțin asupra a ceea ce a spus Thomas Mann. Sunt perfect de acord și pot să confirm și ceea ce ne-a spus raportoarea. Noi, cei din grupul meu politic de la cultură, nu vrem să dizolvăm aceste părți uh, de succes, cum ar fi Tinetul în Acțiune, Erasmus și așa mai departe. Aceste lucruri vor rămâne neschimbate și mi se pare că suntem deja pe calea consensului. Așa că suntem cu toții în aceeași barcă. Mulțumesc. Bien, monsieur Depoil. Domnul Depoil. Mulțumesc, președintă. Poate câteva cuvinte în ceea ce privește numele, pentru că pare să stârnească controverse. Și, într-adevăr, s-a dezbătut această problemă și la cultură. Care este opinia Comisiei? Mulți care lucrează pe acest program sunt acolo de multă vreme și vedem că avem un program de învățare pe tot parcursul vieții, de fapt doar unul, care include mai multe subprograme, uh, Erasmus, Comenius, Leonardo și așa mai departe. Dar aceste lucruri nu sunt bine cunoscute opiniei publice. Avem mobilitate, dar uh, nu numai prin Erasmus, ci și prin uh, programul de lifelong learning. Foarte puțini au auzit de Grundtvig în afara um, regiunii în care s-a acționat. Așa că studiul de impact a arătat că beneficiile ar fi enorme ar trebui ca Erasmus să denote mobilitate și cooperare pentru toată lumea, pentru că Erasmus este cel mai bine cunoscut program și credem că publicul general va înțelege foarte bine despre ce este vorba, nu doar despre studiile superioare, ci și despre cei din celelalte domenii. Când spunem Erasmus, automat oamenii fac legătura cu mobilitatea și cu cooperarea în Europa. Dacă vorbim despre Grundtvig, din păcate, foarte puțini își dau, își dau seama despre ce este vorba. Prin urmare, noi, propunând acest nume pentru un program integrat, considerăm că am procedat corect, pentru că reușim să integrăm într-un cadru mai amplu acest program și vom și exploata potențialul menționat de președinta Comisiei, pentru că avem un brand de succes, până la urmă, Erasmus. Câteva alte comentarii. Ne referim la dimensiunea sectorială. Vreau să vă spun că vrem să acoperim toate sectoarele educaționale, să, vize, să ne axăm în special asupra implicării tinerilor. Nu vrem însă să favorizăm un uh, sector în fața celuilalt, Dar să știți că veți primi o comunicare în ceea ce privește temeiul juridic și acolo veți primi mai multe explicații în ceea ce privește educația adulților. De cealaltă parte, e nevoie de complementaritate, mai ales cu Fondul Social European. Așa că toate activitățile finanțate prin Erasmus pentru toți trebuie să fie complementare și să nu dedublăm eforturile care deja sunt întreprinse prin Fondul Social European. Un ultim aspect – mă axez pe persoanele cu dizabilități și persoanele dezavantajate. Uh, vrem să construim pe experiența pe care am uh, dobândit-o, mai ales cu programul Tineretul în Acțiune, unde ne-am axat foarte mult pe accesibilitatea și deschiderea uh, acestui program față de persoanele dezavantajate. Mulțumesc! Domnul raportor. Doamna raportor. Aciu Mulțumesc. pentru amendamentele propuse. Consider că trebuie să existe și să continue aceste povești de succes. Ele trebuie să existe în viața noastră cotidiană, iar Programul pe care îl vom propune sperăm că va găsi uh, o aprobare în rândul par- Parlamentului și că se vor perpetua aceste povești de succes. În ceea ce privește numele, au vorbit mai mulți colegi, domnul Man s-a exprimat, am auzit și părerea Comisiei, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că în ceea ce privește numele, au apărut niște discuții care cumva au căpătat un caracter prea teoretic uh, și au omis orice aspect practic, dar cred că cel mai mult uh, contează conținutul. Trebuie să avem niște rezultate practice să ducă la ceva în practică. Și dacă spunem că, de exemplu, unii cetățeni nu ne cunosc programele, e vina noastră, înseamnă că n-am comunicat suficient de bine și uh, dacă oamenii nu sunt bine informați, înseamnă că nu s-a vorbit succes, suficient de bine despre aceste povești de succes care să devină și povești cunoscute. Atât vreau să vă spun. Vă mulțumesc pentru atenție. Eh bien, je vous remercie. Donc, nous voterons. Mulțumesc. Vom examina amendamentele de compromis în cadrul reuniunii noastre următoare, pe 8 octombrie, și vom vota următoarea zi, adică pe 9 octombrie, și apoi, uh, o lună mai târziu, um, uh, Comisia de Cultură va vedea ce va considera despre considerentele noastre și vom vedea care va fi avizul acestei comisii care, din câte am înțeles, ține foarte mult la propunerea sa, lucru normal atunci când uh, suntem autorii unui text uh, legislativ, uh, toată lumea vrea să-și aducă propria contribuție. Am terminat cu acest punct pe ordinea de zi. La 14 o să vă fac eu o prezentare foarte pe scurt a delegației pe care am avut-o în Cipru pe 30 și 31 august a fost uh, um, acolo doamna Edith Bauer din partea PPE-ului, Alejandro Sercas din partea SND, uh, Ines Zauber pentru, Zuber pentru uh, GUE și acolo a mai venit și uh, Anticoni Papadopoulou direct acolo și trebuie să spun uh, că a fost cumva cea care și-a um, primit colegii acolo, i-a întâmpinat și a îndeplinit acest rol cu uh, succes. Am făcut legătura cu diversi uh, parteneri de dialog, am vorbit acolo cu ministrul uh, protecției um, și muncii și protecției sociale, doamna Șara Lombus, pe care Ați putut-o întâlni în luna iulie um, în cadrul comisiei noastre. Cu dumneavoastră, desigur că am tratat uh, destul de mult uh, um, subiectele pe care um, președinția Ciprului ne le-a propus, în special Uh, directiva privind câmpurile um, electromagnetice, raportul doamnei Moran Chartier, despre care am discutat ieri. De asemenea, am uh, vorbit și despre raportul doamnei Iasloviețca referitor la lucrătorii uh, detașați Bun, înțeleg că prezentarea misiunilor nu sunt tocmai cea mai pasionantă parte a lucrurilor noastre, dar nu prea e plăcut să lucrezi în zgomot. Vă rog așadar pe toți cei care intrați în sală să nu intrați vorbind. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Așadar, spuneam că referitor la raportul doamnei că am vorbit despre uh, aceste uh, companii fantomă, uh, acelea care n-au decât căsuță poștală. Uh, s a menționat și un exemplu a unei companii care beneficiase de anumite facilități în Cipru și de asemenea am mai uh, menționat și cadrul uh, financiar multianual și implicațiile sale uh, și acolo a venit mult vorba despre propunerile menționate în raportul colegei Iuta Steinruch referitor la cei patru piloni ai programului IPSI care ar trebui să se refere la garanția pentru tineret. Și doamna ministru ne-a asigurat că în abordarea dumneaei această garanție ar trebui să fie finanțată prin FSE. Noi uh, am uh, militat pentru ca această garanție să răspundă unei uh, situații noi și anume dimensiunea foarte mare a problemelor cu care se confruntă această generație care tocmai intră pe piața de lucru și care în termen de mm, lizibilitate și eficiență uh, nu credem că ar trebui să fie un aspect normal al FSE-ului, ci mai degrabă că pentru aceasta ar trebui să se creeze un dispozitiv specific care să poată fi înțeles la nivel european și care să aibă și o dimensiune de inovare socială. Și trebuie să vă spun că după schimbul de opinii pe care l-am avut uh, cu doamna ministru, aceasta n-a părut prea entuziasmată de ce am spus noi, dar am avut totuși uh, impresia că um, atunci când am discutat cu ministrul afacerilor um, europene, am uh, avut o oarecare reacție pozitivă față de argumentele propuse de noi. De asemenea, ne-am întâlnit cu ministrul Educației și Culturii, domnul Demostesus, și cu dumnealui am discutat destul de mult despre uh, subiectul următorului cadru financiar multianual și, bineînțeles, implicațiile raportului doamnei Blincheviciuțe referitor la Erasmus pentru toți. Am spus uh, mai devreme că am discutat cu domnul, uh, cu ministrul al afacerilor um, europene. Întâlnirea a fost una foarte fructuoasă și uh, am discutat despre aportul doamnei Steinruck, dar și despre preocuparea noastră ca, ca referitoare la faptul că 25% din politica pentru bugete să poată fi alocat Fondului uh, Social European. Apoi, cu partenerii uh, sociali am discutat foarte mult despre implicațiile salariilor minime Mm, trebuie spus că ne-am întâlnit întâi cu patronatele care ne-au spus că salariile minime cumva împiedicau migrarea și uh, buna funcționare a pieței uh, forței de muncă, după care lucrătorii mai târziu ne-au spus că tocmai salariul minim era uh, folosit doar în cazul anumitor uh, meserii și profesii și că de fapt nu avea un impact uh, mare asupra pieței forței de muncă. Iată, în mare, ce întâlnire am avut, am mai făcut după aceea și o vizită pe teren, dacă pot să-i spun așa. Am vizitat un proiect finanțat prin Fondul Social European, e unul exemplar uh, am întâlnit uh, managerii acestui proiect. E vorba de o, de o agenție pentru uh, ocuparea forței de muncă. E vorba de o agenție far, vă dați seama. Este vorba de un centru de excelență, practic, în Nicosia, unde cei care își caută locuri de muncă uh, sunt, în primul rând, întâmpinați de un birou de orientare după care sunt trimiși către casa care se ocupă de uh, alocațiile lor de șomaj. Și, nu în ultimul rând, am mai avut o reuniune cu uh, Camera, Camera Reprezentanților, iar dialogul acolo s-a concentrat mai degrabă pe analiza crizei și pre nevoia de a implica parlamentele naționale la uh, coordonarea politicilor economice și sociale. Cred că am redat uh, corect uh, rezultatele schimburilor pe care am avut și uh, cum toți membrii care au fost prezenți în această delegație sunt și aici de față, pot să-i rog să menționeze dumnealor anumite aspecte pe care poate le-am uitat și în cazul acesta le voi da cuvântul. Doamna Bauer vrea să ia cuvântul. Köszönöm szépen. Igazán nehéz valamit. Mulțumesc foarte mult. E dificil să mai adaug ceva la această prezentare completă a președintei, dar vreau totuși să fac o observație, pentru că ceva m-a surprins. Președinta a menționat că salariul minim e privit ca un obstacol, ca fiind ceva foarte dificil de către angajatori. Ei bine, E vorba de un salariu de 870 de euro pe primele șase luni. Nu e o țară foarte săracă până la urmă. Ce m-a surprins pe mine în Cipru, dat fiind șomajul rândul tinerilor și migrația, a fost faptul că mereu s-a pus problema cum anume ar putea, s-ar putea preîntâmpina migrația forței de muncă în Cipru? Cum anume am putea să, ar putea cei de acolo să facă ca tinerii să rămână în Cipru și să nu mai vină străini? M-a surprins această realitate, mai ales prin prisma faptului că totuși discutăm despre piața unică a muncii. Trebuie să ne dea de gândit. Mulțumesc! Euh, Mulțumim, doamna Bau. Doamna Zuber. Obrigada, senhora Presidente. Uh, na minha opinião, uh, a visita que. Mulțumesc, doamna președinte. După părerea mea, vizita pe care comisia noastră a întreprins-o în Cipru și discuțiile cu președinția cipriotă au fost deosebit de importante pentru că astfel am reușit să înțelegem mai bine care, sunt, care erau prioritățile președinției. Însă există totuși un punct asupra care aș dori să mă opresc, care mie mi s-a părut deosebit de important, deosebit de important într-un context în care Troica călătorește în diferite țări ale Uniunii Europene, printre care și Cipru. Și acest lucru are o influență enormă asupra modului în care va fi restructurată piața muncii. Și în momentul de față, în Cipru există negocieri cu Troica pentru a avea acces la o asistență financiară. În acest context, aș dori să subliniez acest lucru, pentru că mi se pare că un aspect deosebit de important care trebuie să fie inclus în raportul referitor la vizita noastră, și anume că sindicatele, chiar și angajatorii, au a avut senzația că acest dialog social și discuțiile referitor la restructurarea pieței muncii, mai ales în ceea ce privește schimbările fundamentale, nu ar trebui să fie puse sub semnul întrebării din cauza negocierilor în curs cu Troica. Și, în acest sens, Comisia noastră nu poate să treacă sub, uh, tă, uh, cu vederea ceea ce se întâmplă în diferite țări ale Uniunii Europene. Comisia Europeană uh, și băncile sunt, de fapt, pe cale de a dezmembra relațiile de, de pe piața muncii, pe care noi le-am construit în decurs de decenii în Uniunea Europeană. Așa că aș dori să subliniez faptul că sindicatele au spus că nu își doresc niciun fel de interferență din partea Troicii în ceea ce privește relațiile astfel stabilite pe piața muncii în Cipru. Doamna președinte, mulțumesc doamna Țuver pentru că ați menționat acest punct. Uh, uitându-mă la notițele mele, îmi dau seama că într-adevăr am uitat să evoc un punct important în ceea ce privește schimburile de opinii pe care le-am avut în Nicosia. Și anume, problema aceasta a modului în care funcționează Troica și vizita acestei Troici în Cipru. Și impactul pe care acesta, uh, această vizită îl poate avea asupra atât echipei guvernamentale cât și asupra deputaților, parlamentarilor sau asupra partenerilor sociali. Și în acest sens, într-adevăr, ne-a uimit și mi se, pare, mi se pare de altfel util ca membrii comisiei noastre să știe acest lucru, ne-a uimit să aflăm că Ministerul de Finanțe nu comunica cu celelalte ministere în ceea ce privește conținutul recomandărilor sau solicitărilor înaintate de către Troică. Ne-a uimit de asemenea să aflăm că, din punct de vedere parlamentar, nu existau informații care să fie comunicate în ceea ce privește natura solicitărilor înaintate de Troică și că, într-adevăr, poate vă, uh, v-ați uh, Ați înțeles deja că același lucru e valabil și pentru partenerii sociali. Deci schimburile noastre de opinii cu, în schimburile noastre cu uh, Comisia Economică și Monetară și uh, solicitările noastre de a discuta cu reprezentanța ai Troicei pe 13 noiembrie. bine, pentru asta trebuie să avem o astfel de experiență și o astfel de concluzie. În al doilea rând, având în vedere cele spuse de doamna Bauer. Într-adevăr, este foarte important să anotăm că există o neliniște, o teamă în ceea ce privește nivelul de formare și educație a tinerilor, pentru că riscăm, într-adevăr, o adevărată uh, Uh, imigrație masivă a tineretului și o imigrație, a, o scurgere a materiei cenușii în afara țării, în afara Ciprului. Un alt aspect, solicitarea adresată de către sindicate și anume ca Organizația Internațională a Muncii să facă parte din acest dispozitiv de negociere în momentul în care uh, echipa Troicei intervine, tocmai pentru a echilibra uh, modul în care sunt percepute lucrurile în această țară. Cred că am încheiat astfel cu uh, prezentarea acestei vizite și cred că această practică, și anume de a prezenta verbal, în mod oral, o vizită în fața întregii comisii, este foarte bună pentru că ne permite să avem o vizibilitate mai degrabă sporită, în loc să avem doar un text care e distribuit Evident, nu pun la îndoială faptul că deputații uh, uh, citesc textul, evident, nu pun la îndoială acest lucru, dar o prezentare orală e mai uh, vie, mai interesantă. Acum, sper că toată lumea are asupra sa, asupra sa cartela de vot, toată lumea a introdus această cartelă în momentul de față în mașina electronică de vot, văd că mașina funcționează, nu e nevoie de un test, Așa că vă propun să începem la punctul 15, e vorba de raportul domnului BC, e vorba de un raport din proprie inițiativă referitor la inițiativa pentru antreprenoriatul social. Paragraf 1, Aliniatul 1, amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 2, compromisul J. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 3, compromisul K și KA în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Îmi cer scuze, n-am menționat faptul că exista un amendament oral la amendamentul KA. În principiu nu există niciun fel de opunere la acest amendament oral. Domnul Sercas? Dacă există o... Dacă se opune cineva față de amendamentul oral, în principiu nu-l putem vota, nu? Sau... Bun, atunci votăm amendamentul K și KA împreună, fără amendamentul oral. Trebuie să răsfoiți, să răsfoiți, să răsfoiți și ajungem la aliniatul 4, compromisul L. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După care, aliniatul 6, compromisul M. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 103 a fost res, retras. Celelalte amendamente blocat până la aliniatul 7, compromisul N. Îl supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 109 a fost retras, 110 cade și ajungem astfel la... Aliniatul 9 și votăm compromisul O. Cine este pentru, Împotriva? abțineri, se adoptă. După aliniatul 9, uh, avem un amendament a domnului Sven Giegold, 126. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Având în vedere uh, adorabila discuție pe care am avut-o în sală, uh, e foarte greu să știi care e rezultatul votului, așa că verificăm. Supun la vot amendamentul 126 a domnului Giegold. Vot electronic. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter. A votat toată lumea. S-a închis votul. 19 voturi pentru, 20 împotriva. Nu se adoptă, se respinge. Deci, acum putem vota amendamentul 127 al doamnei Stanruc. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. La aliniatul 10 votăm amendamentul 130 al domnului Gigold, vot pe părți. Două părți. Prima parte se supune la vot. Fără cuvintele uh, care merg până la performing, etc., etc. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cine este pentru adăugirea acestor uh, cu, uh, cuvinte subliniate? Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum, aliniatul 11, compromisul pe cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 139 a fost respins. Ajungem acum la aliniatul 14, amendamentul de compromis Q, prezentat de patru grupuri politice. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A, după aliniatul 14, 14. Nu, în aliniatul 14 se corectează, doamna președinte, mai avem un alt amendament de compromis, compromisul R, înaintea de patru grupuri politice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 15, amendamentul 153 al doamnei Irș. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 154 al doamnei Stenruc. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. 155, doamna Maner. Cade. După, ca, după aliniatul 15, votăm compromisul Y, înaintat de patru grupuri politice. Cine este pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. După aliniatul 15, amendamentul 157 al domnului Kinga Gonț. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. La subtitlul 3, Amendamentul 158 a domnului Becker, care vizează înlăturarea unei anumite părți din text. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Subtitlul 4, amendamentul 184, de asemenea pentru a înlătura o parte din text, înaintat de domnul Nilsson și domnul Ludvigson, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum aleniatul. vom verifica. Vom verifica 184. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? 18 pentru, 21. Deci, 18 voturi pentru, 21 de voturi împotriva, o abținere, într-adevăr, este respins, îmi cer scuze. Acum, amendamentul 17, amendamentul 185 al doamnei Irș și 186 ale domnului Becker sunt identice, le supun la vot împreună pentru a înlătura o parte din text. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Deci, aliniatul 17 este astfel respins. Ajungem acum la subtitlul 5, amendamentul 100. 91, Nilsson Ludvigson. De asemenea, pentru a înlătura o parte din text, cine este pentru? Împotriva, Abțineri. Se respinge. Acum, amendamentul 19, amendamentul de compromis S, înaintea de patru grupuri politice. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Euh, nous en venons donc am ezitat, mă iertați, dar iată că ajungem la aliniatul 20, compromisul T, înaintea de patru grupuri politice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum ajungem la aliniatul 21, compromisul U, înaintea de patru grupuri politice, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 22, compromisul V, înaintat de patru grupuri politice. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 23, compromisul W. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După aliniatul 23, avem un aliniat 1 înaintat de Comisia I I3 ar trebui să votăm finalul acestui aliniat 1, pentru că restul amendamentului este deja acoperit. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, aliniatul 5 al aceleiași comisii I3, pe două părți, prima parte, prima parte, considers it necessary până la business activity, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și cine este pentru a doua parte? Împotrivă. Abțineri. Acea a doua parte este respinsă. După aliniatul 23, o propunere IMCO 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Aliniatul 24, compromisul X, înaintea de patru grupuri politice. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 231, doamnei Re uh, Evelyn Reckner, pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 233, doamna Kinga Gons, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 235, doamna Kinga Gons, pentru, împotriva, abțineri. Cred că e respins, dar dacă doriți putem verifica. Verificăm. Foarte bine, verificăm 235. Monsieur Horry, attendez, on va voter d'abord. N-am să vă sunt 235. On a Așteptați, așteptați. Votăm mai întâi 235, după care vă voi da cuvântul. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea? S-a închis votul. 18 voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, o abținere. Astfel, amendamentul 235 e respins. Domnul Öri, vă rog. Am uitat să votăm 2, 3, 4. Chit că 233 a fost respins. Monsieur, uh, Ori, de... Domnul Ori, uh, mă iertați, dar despre care amendament vorbiți dumneavoastră? 234-esnél az szerepel, hogy a uh, kompromis V. 234. Deja adopté le V. Ok. Elnézést. Da, dar se pare că am adoptat deja compromisul V. Atunci Pardon. Donc la question est donc... A, deci astfel s-a rezolvat. Am votat compromisul V și nu se mai pune. Bun, ajungem acum la, după alineatul 24, amendamentul 238 al doamnei Kinga Gönz. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineți. Se adoptă. După aliniatul 24, iată că avem 238. Vreți să-l verificăm? Bun, îl verificăm. S-a deschis votul. De verificare. Le vote est ouvert. Euh, le vote est clos, pardon. S-a închis votul. 18 pentru, 22 de voturi împotrivă. Este în mod clar respins. Acum, Aliniatul 24. Amendamentul 239 cade, așa că ajungem la aliniatul 24, amendamentul 2 i 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, 6 i 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la aliniatul 26, amendamentul 245 a domnului Obermeier. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se respinge. 246 al domnului Becker, pentru, un, um, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 27, compromisul Z și compromisul ZA le putem vota în bloc înaintate de grupurile politice, patru grupuri politice, cine este pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Iată că ajungem la amendamentul AA, prezentat de două grupuri politice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, aliniatul 30, un amendament de compromis AB, înaintat de patru grupuri politice. Cine este pentru? împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 31, compromisul AC, înaintat de patru grupuri politice. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 231 a fost retras, așa că votăm după aliniatul 31, amendamentul 232. 282 se corectează doamna președinte a domnului Sven Gigol. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Și la aliniatul 31, amendamentul 283 este caduc, așa că votăm ITRE 9. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 14. ITRE 14 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. ITRE 15 pentru. Împotriva abțineri, se respinge. Ajungem acum la considerente. Considerentul A. Compromisul A, înaintat de patru grupuri politice. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul A, două amendamente de compromis B și BA, înaintate patru grupuri politice, le putem vota în bloc. Cine este pentru? Împotriva, abține, Se adoptă. Considerentul C. Amendamentul 20 a doamnele Vergia, Toia și Nedelceva este caduc. Așa că votăm compromisul C de la considerentul D. Patru grupuri politice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul E, compromisul D, înaintat de patru grupuri politice, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul F, compromisul E, înaintat de patru grupuri politice, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și apoi ajungem la amendamentul 38 al doamnei Renier, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Considerentul G, compromisul F, patru grupuri politice, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul H, compromisul G, înaintea de patru grupuri politice, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul I, compromisul H, înaintea de patru grupuri politice, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și după considerentul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 Amendamentul de pe lista, de pagina 22 a listei noastre de vot, după considerentul A, amendamentul 16 al doamnei Kinga Gönz. Raportul este împotrivă. Am uitat să-l votăm. Cine este pentru amendamentul doamnei 16, domnei Gönz? Pentru, împotriva, abține, se respinge. Și iată că ajungem acum la citații. După 9 avem amendamentul 1. Nu știu cine înaintează aceste citații, așa că îmi pare rău pentru autori. Uh, o să încercăm să corectăm acest lucru. Amendamentul 1, înaintat de doamna Regner. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Doamna Gânț. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Doamna Gânț. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Doamna Regner, pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Verificăm amendamentul numărul 4. Le vot est ouvert, tout le monde... S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 16 voturi pentru, 18 împotrivă, 6 abțineri, într-adevăr. Nu este adoptat, se respinge. Putem vota restul în bloc? Bun, atunci, restul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem la vot textul în întregime, pe calea electronică s-a deschis votul. a A votat toată lumea? S-a închis votul. 36 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, nici o abținere, așa că felicităm pe raportorul nostru, domnul Becker. Et nous avons apporté la démonstration que... Astfel am demonstrat că în democrație, dacă vrem un rezultat de consens, ei bine, trebuie să îți acorzi timp suficient pentru a ajunge la acel consens. Noi am, am uh, întârziat votul raportului dumneavoastră, însă iată că rezultatul este încununat de succes. Bravo! Iată că ajungem acum la punctul următor de pe ordinea de zi și anume punctul 16. Da, doamna Mister, vă rog. Thank you, Madam Chair. I just want to... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea doar să anunț că în această dimineață secretariatul a primit un e-mail de la doamna Omen în care vrea să-și retragă amendamentele 369. Uh, so it would be a little bit shorter list too. Deci va fi o listă mai scurtă. Merci de cette information. Mulțumim pentru acest punct informativ. Acum, referitor la raportul doamnei Birgit Sipel, referitor la directiva pentru achiziții publice, articolul 1, alineatul 2, sub alineatul 1, amendamentul 121 al doamnei Giurinen. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se cere verificare. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 18 pentru, 22 împotrivă, iată că avem aceeași minoritate care reiese. Trebuie să, uh, mă, să vă spun că pentru mine reperul era raportoarea care a fost pentru. Am uitat să mă uit uh, circular. Uh, amendamentul 122 al același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 123 și 120 sunt identice, le supun la vot pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 al domnului Ludvigson. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articol 2. Amendamentul 126 al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri se verifică, chiar dacă nu e nevoie. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 19, 21 se respinge așadar. 127, Mănescu și Cohmerin pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articol 2.22, uh, amendamentul 14 al raportoarei, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 al domnului Harkin, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articol 10, amendamentul 130 al domnului Ludvigson. Pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 11, compromisul B, înaintat de trei grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem, după acest bloc al compromisului B, la Amendamentul 189 al domnului Turinen. trece în la acesta. Pentru împotriva, abțineri se respinge. Or, articolul 15, compromisul C, prezentat de două grupuri, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 16, alineatul 1, subtitul 2, Amendamentul 126 al doamnei Harkin. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este adoptat, dar verificăm. Mă, nu s-o am verificat. 126, asta verificăm. 206, pardon, 206. 206 se corectează președinta, 206. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 6 pentru, 31 împotrivă, 3 abțineri, clar se respinge. 207, domnule Monescu, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 208 uh, este inadmisibil. La articolul 17 supun la vot compromisul CBIS înaintea de trei grupuri. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 24, alineatul 1, noul subtitlu prezentat de raportoare la amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 24, amendamentul 16 al raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articol 24, după paragraful 3, do- amendamentul 223 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articol 25, uh, uh, alineatul 3, alineatul 3, 238, Mănescu și Coriberi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 40 al natul 1, amendamentul 17 al raportoare pentru, împotrivă, abține, se respinge. Articolul 40 al natul 1, subalineatul 2, Amendamentul 18 al raportoare pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 242 al domnului Rapti, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pot să rog pe cei care au discuții personale să înceteze, pentru că nu se mai poate lucra în uh, sala aceasta. 243 al domnului Rapti, pentru. Nu, acesta este caduc. 244 al doamnei Rapti. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22 raportoare. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 245. Mănescu Cohmerin. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 245. Iată că avem de-a face cu o coaliție neobișnuită care mă perturbă. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 20 pentru, 22 împotrivă, se respinge. Iată că schimbările de alianță nu sunt înglate de succes. 246 al domnei Esaia pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 247, aceeași, uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 248, aceeași, uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23, al raportoare, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 249, saia este uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 250. Putem să-l votăm pentru că 248 s-a adoptat pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 251, aceleași condiții, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252, doamna Sipel, raportoarea, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articol 41, compromisul E, înaintea de patru grupuri. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 43, alineat 1, 263, Mănescu, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 264, Esaia, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 264, Articolul 43, amendamentul 265, Mănescu, pentru. Împotrivă. 265. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 264 atunci, pentru că se aude din sală. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 17 pentru, 25 împotrivă. Se respinge clar. Sunt foarte generoasă cu verificările astăzi. 43, alinatul 3, sub alinatul 2, 266 al doamnei Mănescu, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 54, alineatul 2, compromise, prezentat de două grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, articolul. Se dorește verificarea compromisului F? Verificăm compromisul F. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 34 pentru, 8 împotrivă. Erau îndoieli referitoare la rezultatul votului? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să reamintesc că membrii trebuie să verifice, nu asistenții. Aveți de plină dreptate și sunt total de acord. Nu am văzut că a fost solicitat din partea unui asistent. Dacă mi-aș fi dat seama, atunci aș făcut eu singură această remarcă. Nu asistenții sau observatorii sunt cei care pot să permită să cărora să li se permite să vorbească, să-l ceară um, verificări sau să strige, să aplaude, n-au voie, dar uh, sunt bineveniți la lucrurile noastre, bineînțeles. 55, alineatul 1, primul titlu, punct 9, introdus prin amendamentul 269 al doamnei Esaia pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Articol 55, alineatul 2, compromisul G, înaintat de trei grupuri pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Atunci ajungem la articolul 55, alineatul 2, avem amendamentul 26 al raportoarei. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 275 al doamnei Esaia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 al raportoarei, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 276 al raportoarei și al domnului Coferati, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am 30 raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 277 al raportoarei și al domnului Coferati pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 278 al raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 279 al domnului Steinruck pentru. Împotrivă abțineri. Se respinge. 32 a raportoare pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 280 al doamnei Sipăr și al domnului Coferati pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33 a raportoare pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34 a raportoare pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 281 al doamnei Zupăr pentru împotriva, abțineri, se respinge. 282 al doamnei Sipel și domnului Coferati pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 282 raportoarea pentru împotrivă, abțineri se respinge 288, uh, raportoarea pentru împotrivă, abțineri se respinge 285 și raportoarea pentru împotrivă, abțineri se respinge 286, Sipel pentru împotrivă, abțineri se respinge 35 raportoare pentru ab, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul H, articolul 60, alinatul 3, înaintea de două grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajun... Verificăm. Nu m-am uitat bine, cred. Supun din nou uh, verificări electronice acest uh, articol, acest compromis. Toată lumea a votat, votul s-a închis. 34 la 7, iată acest compromis înainte de două grupuri este votat cu majoritate. Și deci uh, următoarele amendamente cad. Apoi 288 eh, la raportoare pentru, împotrivă, abține se respinge. 289 raportoare pentru împotrivă, abține se respinge. 290 raportoare pentru împotrivă, abțineri se respinge. 291 raportoarea pentru împotrivă, abțineri se respinge. Articol 66, compromisul I, înaintea de două grupuri, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Și ajungem la articolul 66 alineatul 2, punctul uh, D, amendamentul 39 al raportoarei. Acesta este caduc. Doamnă raportoare, ce părere aveți? În lista de vot se spune că putem să-l votăm ca o adăugire la compromisul I, dar că devine caduc uh, în anumite situații. Deci ce, îl putem supune la vot? Da, se pare că după opinia raportoarei votăm amendamentul 39. Doamna raportoare care l-a redactat uh, este pentru. Deci, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Articolul 66, amendamentul 40 al raportoarei, aceleași condiții, e vorba de o adăugere la compromisului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Articolul 67, compromisul J, înaintat de patru grupuri. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69, alinatul 1, partea introductivă, 46 al raportoarei pentru împotriva abțineri se respinge. 19. articolul 69, alineatul punctul A, e vorba de amendamentul domnului Hughes pentru împotriva abțineri se respinge. 47, raportoare pentru împotriva abțineri se respinge. Articolul 69, paragraful alineatul 1, punctul B, amendamentul 320, doamna Esaia, pentru împotriva abțineri, se respinge. La aliniatul 1 B, amendamentul 348 și amendamentul 321 e vorba de aceleași. Le supun la vot. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Articolul 69, alineat 1, punctul C, amendamentele 49 și 322 al raportoarei și a domnului Hughes sunt identice, le supunem împreună la vot pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 69, alineatul 2, 3, amendamentul 323 al domnului Stephen Hughes pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 324 al raportoarei și a domnului Coferatului pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 a raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 69, alineatele 3 și 4, compromisurile înaintate de două grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După aceea, a, amendamentul 335 al doamnei Zuber la articolul 69, pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Articolul 70, compromisul M, înainte de două grupuri pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 71, alineatele 1 și 2, compromisul N, înainte de două grupuri pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 71, alin, um, Alineatul 3, amendamentul 343, domnul Siper și doamna, Cof, domnul, doamna Siper și domnul Coferati pentru, împotrivă, abține se respinge. 59, raportoare pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articol 71, alineatul 3, amendamentul 60 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 347, doamna Isaia, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 349 uh, al aceluiași uh, autor pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Dar am o ezitare aici. Verificăm 349, vă rog. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 28 pentru, 14 împotrivă, o abținere este într-adevăr adoptat. Articolul 73, compromisul O, înaintat de patru grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 75, alineatul 350, turnen pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 351, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 352, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 353, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 354, Mănescu Cocmerin, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 76, alinatul 2, uh, compromisul penalitate de două uh, grupuri pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, articolul 76 alineatul 2b64 a raportoarei, putem să punem în bloc um, um, amendamente de la 64 la 71? Pe care vreți să-l votați separat, domnul Zuper? Primele trei le votăm în bloc, 64, 66 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 68. Pentru. Împotriva, abține, se respinge. 69 pentru, împotriva, abține, se respinge. 70 pentru, împotriva, abține, se respinge. 71 pentru, împotriva, abține, se respinge. 360 pentru, împotriva, abține, se respinge. 72 pentru, împotriva, abține, se respinge. 361 pentru, împotriva abțineri se respinge, 73 pentru împotriva abțineri se respinge, 362 pentru împotriva abțineri se respinge, 74 pentru împotriva abțineri se respinge, 363 pentru împotriva abțineri Ce face doamna Hirsch? Verificați? Mă iau după dumneavoastră să știți. Haideți așadar să verificăm 363. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. 20 pentru, 21 împotrivă. Se respinge. Sunteți de acord să reluăm votul? Veți să votăm verificarea votului? Domnule Ori, vreți să reluăm votul? Nu cred că e nevoie. Pentru că dacă un singur vot se schimbă în partea cealaltă, tot se respinge amendamentul. Deci nu cred că e logic să facem acest lucru. O să votăm verificarea votului. Deci deschidem votul ca să vedem dacă verificăm sau nu votul. un de Cred că Eh, avem un, un eh, democrat în plus. Tot avem un social democrat în plus. Cineva n-a votat, asta a fost problema. Închidem votul. 23 pentru verificare, 20 împotrivă. Verificăm așadar votul privitor la Amendamentul 363. Tout a A votat toată lumea, două persoane n-au votat. S-a închis votul. 23 pentru, 19 împotrivă. 363 al doamnei Mănescu se adoptă. 22 la 20 până la urmă este, dar tot același este rezultatul. Dacă facem acest lucru la toate voturile, o să vedem ce se întâmplă. 75. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 364. Raportaj domnul Coferati. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 87, compromisul Q înaintat de două grupuri. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 76 al raportoare, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 367, doamna Esaia, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 al raportoarei, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 78 al pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doamna raportor, putem să facem un uh, bloc în vot până la 373. Votăm în bloc până la anexa 16. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Anexa 16, compromisul uh, S înainte de trei grupuri. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amod... Considerentul. Amendamentul 83 al domnului. Referirea 1. Pentru împotriva abțineri se respinge. Considerentul 1, amendamentul 84 al domnului Turunen. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul 2, compromisul T, înaintat de 4 grupuri, pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 5, înaintat de 3 grupuri, compromisul U, pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi trimiterea 5, poate putem uh, să le prezentăm în bloc? Nu. Atunci amendamentul 2 a raportoarei, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 a raportoarei, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 4 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul 11, compromisul V, înaintat de trei grupuri pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 19, amendamentul 95 al domnului Capnor, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 96 al domnului Mănescu e compatibil, uh, pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul 25, dar înainte să verificăm 96. Iată multe verificări. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 20 pentru, 20 uh, împotrivă, 3 abțineri, nu se adoptă. Votăm așadar considerentul 5, uh, compromis, 25, compromisul W, înainte de 3 grupuri, pentru împotriva abțineri se adoptă. După aceea, considerentul 27, amendamentul 98 al doamnei Mănescu și al doamnei uh, Cohmerin pentru împotrivă Abțineri se adoptă. Consentul 28, amendamentul 99, Mănescu, Cohmerin, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Consentul 29, amendamentul 100 al doamnei uh, McIntyre și a domnului Cabrnoch cu o solicitare de vot pe părți. Uh, prima parte, așadar, fără cuvintele on the other până la economically advantageous. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, prima parte se adoptă. Cine este pentru adăugarea cuvintelor pe care le-am rezervat? Pentru, împotrivă, uh, abțineri, se adoptă. Apoi, considerentul 32, amendamentul 101 al doamnei Saia pentru împotrivă Abține se adoptă 34, compromisul X înaintat de 4 grupuri pentru împotriva. Abțineri se adoptă considerentul 37, compromisul Y pentru împotriva. Abțineri se adoptă considerentul 38, amendamentul 8 al raportoare pentru împotriva. Abțineri se respinge 107 al doamnei Mănescu pentru împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Dacă doriți o verificare, putem să verificăm. 107, așadar se verifică. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 23 pour, 20 93 pentru 20 împotrivă se adoptă. Considentul 40, amendamentul 108, Caprenoc și McIntyre uh, pentru. Împotrivă, abține, se respinge 109 al raport, 9 al raportoarei. Uh, pentru împotrivă, abține se respinge compromisul Uh, Z bis la considerentul 41 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 41, amendamentul 11 a raportoare pentru împotriva abțineri se respinge. Considerentul 43, amendamentul 12 a raportoare pentru împotriva abțineri se respinge. 111 al domnul Christensen pentru împotriva abțineri se respinge. 112 pentru împre, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 112. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 23 pentru, 19 împotrivă, 113 aceiași autori eh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 114, Capnoch eh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 44 considerentul, amendamentul 13, pentru împotrivă, abțineri se respinge 115 al domnului Christensen, pentru împotrivă, abțineri se adoptă 116 același autor, pentru împotrivă, abțineri se adoptă 117, pentru împotrivă, abțineri se adoptă 100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 Le vote est clos. S-a închis votul. 30 pentru, 1 împotrivă, 11 um, abțineri. O felicităm pe doamna raportor. Et nous avons eu la démonstration de l'importance și iată că am văzut încă o dată cât de importante sunt amendamentele de compromis într-un dosar destul de complex dacă vrei să ai câștig de cauză. Bun. Iată că ajungem acum la punctul 17. Votăm acum raportul doamnei uh, Mănescu. Uh, care reprezintă o altă abordare referitor la uh, achizițiile publice efectuate de entități care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale. Articolul 11, aliniatul 2, supraliniatul 1, amendamentul 64, cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul 65, doamna Turunen, amendament de uh, ștergere, de înlăturare, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 11 al doamnei raportor, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66, domnul Handel, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 67, același autor, pentru, cu un amendament oral, deci. Se opune cineva față de amendamentul oral? Nu. Atunci se supune la vot pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68. Același autor, Handel, pentru, împotriva abțineri, se respinge. 69. Domnul Deci, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 70. Doamna Turinen, pentru, împotriva abțineri, se respinge. 71, același autor, pentru. Verificăm 70 atunci. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. A votat toată lumea, s-a închis votul. 36 pentru, 6 împotrivă, se adoptă cu claritate. Mă iertați. Bun, 71. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 72, același autor, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 73, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 74, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 75, același autor, pentru, Împotriva abțineri se adoptă 76 pentru același autor, împotriva abțineri se adoptă. 77, același autor. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 78, același autor. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 79, pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 80, pentru, împotriva, abțineri se respinge, 81 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 82 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 83 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 84. Verificăm 83. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 de voturi pentru, 18 împotrivă, într-adevăr se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nous votions 84, hein? Deci am votat 84. Bun, acum 85 pentru. Doriți să verificăm 84? Bun, atunci verificăm 84. a A votat toată lumea, s-a închis votul. 7 împotrivă, 7 pentru, 35 împotrivă, 0 abțineri, se respinge. Bun, acum 30, 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 86 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 87 pentru, împotriva abțineri, se respinge 12 al doamnei raportor pentru, împotriva abțineri, se adoptă 13 raportor pentru, împotriva abțineri, se adoptă 88 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 14 al doamnei raportor pentru, împotriva abțineri, tineri se adoptă. Articolul 31, aliniatul 1, compromis A trei grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum, aliniatul 1, articolul 31, amendamentul uh, 94 pentru împotriva abțineri 94 se adoptă. Acum, amendamentul 18 al doamnei raportor pentru, împotriva abțineri se adoptă. 19, același autor pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20, raportorul pentru, împotriva abțineri se adoptă. 95 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 20, 96, domnul Deci, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Articolul 55, aliniatul 1, subaliniatul 1, punctul C, compromisul B, prezentat de trei grupuri politice, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum, 99, doamna Torânen, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 100, același autor, pentru. Împotriva abțineri se respinge. 101, Paxas, pentru. Împotriva Abțineri se respinge. 23 al doamnei raportor. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă, 24 același uh, autor pentru, împotriva abțineri se adoptă, 25 raportor pentru, împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Articolul 70, aliniatul 5, compromisul C, trei grupuri politice, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 104 a domnului Handel. Aș vrea să știu dacă îl putem vota în bloc 104 până la 109. Nu? Bun, 104 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 105 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 106 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 107 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 108 pentru împotriva abțineri, se respinge 109 pentru, împotriva abțineri, se respinge 110, domnul Dăci, pentru, împotriva abțineri, se adoptă 111 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 112 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 113 pentru, împotriva abțineri, se respinge 114 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 115, doamna Turunea, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 116, același autor, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 117, același autor, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 118, doamna Turunen, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 119, pentru, Împotriva abțineri se respinge. 120, domnul Handel, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 121, același autor, pentru. Împotriva abțineri se respinge. 122, pentru. Împotriva abțineri se respinge. 123, pentru. Împotriva abțineri. Domnul Eri, ce ați votat? Pentru. Atunci se adoptă 123. Doamna Irș n-a urmărit bine ce ați votat. Bun, amendamentul 124 a domnului Handel. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. O, 29, doamne raportor, compatibil pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125, domnul Deci, pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. 30, doamne raportor, pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 126, domnul Handel, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 127, pentru. Împotriva abțineri se respinge. 128, același autor, pentru. Împotriva abțineri se adoptă 129, același autor, pentru. Împotriva abțineri se adoptă 130, același autor, pentru. Verificăm 129 a domnului Handel. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter. A votat toată lumea, s-a închis votul. 19 pentru, 23 împotrivă, 129 nu este adoptat. Bun, 130 a domnului Handel pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 131, același autor, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 32 a raportoarei, pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 132 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 30, 133. Am mai iertat, spune doamna președinte. 33 a doamnei raportor. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Și acum 133. Carnoch și McIntyre. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 34 4 al doamnei raportor pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 al doamnei raportor pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul 2, amendamentul 37 al domnului Handel pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 27 al doamnei Turunen pentru, împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 4, amendament de ștergere a domnului Handel pentru, Împotriva. Abțineri se respinge. Se supune la vot. Amendamentul de compromis de înaintat de trei grupuri politice, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 5, amendamentul 43 al doamnei Turunen, pentru, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 al domnului Handel, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45, pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Considerentul 7, amendamentul 46, domnul Handel, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 47, același autor, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49, domnului Deci, pentru. Deci, votăm 49, a domnului Deci, pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 50, același autor, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 al doamnei raportor, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 3, același autor, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 51, cliveții, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 4, a doamnei raportor, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 5 a doamnei au, raportor pentru împotriva abțineri se adoptă, 52 Carndoch McIntyre pentru împotriva abțineri se adoptă. 53. Aceiași autori. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Doamna Turunen. Pentru. 54. Doamna Turunen. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 6. A doamnei raportor. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 55. Domnul Deci. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 56. Domnul Handel. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 7, domnule raportor, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57, domnul Handel, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 8, domnule raportor, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58, domnului Handel, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 59, Handel, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 9, domnule raportor, pentru, împotrivă, 9, 9, 9, domnule raportor, pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 60. Carnoch McIntyre pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 61. Aceiași autori pentru. Împotriva abțineri se respinge. 62. Aceiași autori pentru. Împotriva abțineri se respinge. 10. Doamne raportor pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 63. Carnoch McIntyre pentru împotriva abțineri, se adoptă și 36, doamna Turunen pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și se pune la vot ansamblul textului, vot electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. 38 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, patru abțineri. Astfel o felicităm, o felicităm pe doamna raportor. Ajungem la punctul 18, unde vom vota raportul domnului Thomas Mann referitor la serviciile de handling la sol în toate aeroporturile Uniunii Europene pe care noi le frecventăm uh, foarte tare. Articolul 12. În primul rând, o propunere de respingere a propunerii comisiei. Este vorba de o propunere înaintată de doamna Jean Lambert. E vorba de amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Propunerea este propunerea comisiei nu este respinsă. Iar amendamentul 20, 25 de respingere, <laughs> mă rogați înțeles, <laughs> trecem acum la lista lungă de vot. Et il faut maîtriser la négation de la négation. Trebuie să negăm negarea atunci când suntem președinte. Uh, Articolul 12, fetul la titlu, amendamentul 43, înaintat de doamna Steinruc uh, și domnii Serca, Christensen și Cozolino, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 12, alineatul 1, compromisul AA, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 12, alineatul 2, compromisul A, înainte de 3 grupuri, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la articolul 12, alineatul 2, nou, introdus printr-un compromis A, B, înainte de trei grupuri. Pentru, împreună, abțineri se, împotriva abțineri se adoptă. Articolul 12, compromisul B înainte de trei grupuri, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Articolul 12, alineatul 3, 4, mă scuzați, e vorba de um, amendamente 654 care sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Deci se elimină alineatul 4. Articolul 12, alineatul 5, 55, tot de eliminare, înaintat de doamna Șcudlevska, pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul C, înaintat de trei grupuri, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articol 12, alinatul 6. 4 amendamente de eliminare, 87, 58, 59, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 12, alineatul 7, 4 amendamente de eliminare, 9, 60, 61, 62, împotri, împreună toate, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 12, alineatul 8, 3 amendamente de eliminare, 10, 63 64 le votăm în bloc pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și mai supunem la vot la articolul 12, alineatul 9, 11, 66, 67 care sunt identice pentru împotrivă abțineri se adoptă. Articolul 12, alineatul 10, 68, cliveti pentru împotrivă abțineri se adoptă. Articolul 12, alineatul 10, alineat 9, 69, cliveti cu un amendament oral. Se opune cineva la amendamentul oral? Nu. Așadar, supunem la vot amendamentul 69 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 20, compromisul D, înaintea de patru grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 34, alineatul 1, compromisul înaintea de trei grupuri, pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 34, alineatul 2. Amendamentul 79. Benion și De Backer. E un amendament de eliminare pentru împotrivă abțineri se respinge. Putem așadar să supunem la vot amendamentul de compromis F înaintea de patru grupuri. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34. Alineatul 3, compromisul G, privind partea introductivă înaintea de trei grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Punctul G, amendamentul 89, Lope Fontanie, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 raportului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 a raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 al domnului Steinruck și domnul Sercas pentru împotriva abțineri se adoptă 19 al raportorului pentru împotrivă abțineri Cred că se respinge, dar verificăm. La 19. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 21 pentru, 18 împotrivă. Se adoptă. Supunem la vot amendamentul 20 al raportului pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 39, alineatul 1, punctul N, compromisul HA, înaintat de trei grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 39, alineatul 1, punctul O, amendamentul 22 și 95 sunt identice, pentru, împotrivă, se abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 96, nu sercați pentru, împotrivă, abțineri. Încă o pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 3, amendamentul 23 al raportului, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 40, compromisul H, înaintea de trei grupuri pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 17, compromisul lui înainte de trei grupuri pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, după consentul 17, amendamentul 31, Sclevska, pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 32 același uh, autor pentru împotrivă abțineri se adoptă. Consentul 28, compromisul J înaintea de patru grupuri uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Consentul 28, amendamentul 37, Cristian Steinruck pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 31, compromisul K înaintea de trei grupuri pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Consentul 31 A41 al uh, domnului Christensen pentru împotriva abțineri se adoptă. 42 Thomas Handel 4, pentru împotrivă împotrivă abțineri se respinge. Apoi referirea nouă introdusă prin compromisul în L înaintea de patru grupuri pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred că e prima oară când văd un compromis uh, pentru o um, trimitere, o referire. Iată că suntem foarte creativi. Acum votul pentru tot textul, vot electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 36 pentru, 4 împotrivă, o abținere. Felicităm raportorul. Et donc nous, euh... Și iată, că acordăm un mandat raportorului nostru în așa fel încât să apere toate aceste puncte în cadrul Comisiei pentru Transporturi. Și iată că ajungem acum la punctul 19 de pe ordinea noastră de zi și e vorba de raportul E vorba de raportul doamnei Kinga Gönz, care este un aviz pentru Comisia IMCO referitor la programul Europa Creativă. Articolul 2, aliniatul 1.2, amendamentul 43 al doamnei Malika Bayanarabatu. Cine este pentru? Împotriva abține, se respinge. Uh, amendamentul 8 al doamnei raportor. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 9, același autor, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Punctul compromisul H, prezentat de patru grupuri politice, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul, articolul 5, aliniatul 1, punctul A, amendamentul 10 al doamnei raportor, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul I, prezentat de 5 grupuri politice, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 7, aliniatul 1, partea introductivă, compromisul J, prezentat de patru grupuri politice. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, doamne raportor, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14, același autor, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Articolul 8.a, compromisul K, prezentat de patru grupuri politice. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Articolul 8.f, liniuța 1, amendamentul 16 a doamnei raportor. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 51 a doamnei Malika Benarabatu. Pentru, împotriva, abțineri, Doamna Irș a, nu m-a lăsat să văd ce se votează. Bun, acum șai. Ce facem? La 51, haideți să verificăm. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. Le, tout le monde a pu voter. Le... A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 pentru, 18. Împotrivă se adoptă. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 53. Același autor. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 54. A doamnei Irș. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Articolul 9, liniatul 2, punctul B, compromisul L. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 58 al doamnei Benarabatu. Pentru împotriva abțineri, se adoptă 18, doamne raportor, pentru, împotriva abțineri, se adoptă 59, Benerabatu, pentru, împotriva abțineri, se adoptă 19, doamne raportor, pentru, împotriva abțineri, se adoptă 60, doamna Irș, pentru, împotriva abțineri, se adoptă 61, doamna Conks și 62, Irș, identice, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă 20, doamne raportor, pentru, împotriva abțineri, se adoptă 63, Cliveti, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Articolul 13, alineatul 1, punctul A, compromisul M, prezentat de patru grupuri politice, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amen. Punctul B, același articol, aliniatul 1, amendamentul 22, doamnei raportor, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 23, același autor, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 24, același autor, pentru împotriva abțineri se adoptă, 65 pentru împotriva abțineri, abțineri, 65 din nou, pentru, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge, 66, doamna Irș, pentru, împotriva, cine este împotriva, abțineri, se adoptă. 67. Benarabatu este compatibil pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 25. Al doamnei raportor. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 26. Același autor. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 27. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 28. Același autor. Trecem la anexa 1. Deci 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum ajungem la considerentul 1, compromisul A, înaintat de trei grupuri politice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 3, compromisul B, prezentat de patru grupuri politice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 5, amendamentul 2, doamne raportor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 10, compromisul C, patru grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D, considerentul 11, patru grupuri politice, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 13, compromisul E, înaintea de patru grupuri politice, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem acum la considerentul 17, amendamentul 37, doamna Pizzotto, pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul Considerentul 18, amendamentul 38 pentru împotriva abțineri se adoptă, deci se respinge. Considerentul 20, compromisul F, înaintea de patru grupuri politice. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Considerentul 27, compromisul G, înaintea de patru grupuri politice. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Considerentul 30, un amendament, amendamentul 41, domnul Handel, vot pe părți, prima parte, fără cuvintele de la final. Cine este pentru prima parte? Pentru împotriva abțineri se adoptă. Cine este pentru adăugarea cele, acestor cuvinte în cea de-a doua parte? Pentru împotriva abțineri. aceasta a doua parte se adoptă. Constantul 30, amendamentul 42, același autor, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Supun la vot ansamblul textului. Vot electronic. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. A votat toată lumea, s-a închis votul. 36 pentru, 0 voturi împotrivă, 4 abțineri. Iată că felicităm pe doamna raportor. Ajungem la punctul 20 pe ordinea de zi. Vom vota avizul privind cadrul financiar multianual. sarcină pe care mi-ați încredințat-o mie. Alinatul 1, compromisul înaintat de patru grupuri. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 2, compromisul B, înaintat de patru grupuri. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 3, amendamentul 3, înaintat de Cornelison, cu o solicitare de vot pe părți în două părți. Prima parte până la three of which require sustained investment in human capital. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pentru restul textului, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinatul 3, amendamentul 4, Zabrovska, pa, pentru abțineri, împotriva abțineri se respinge. Alinatul 4, uh, 5 ori pentru împotriva abține se respinge. Alinatul 5, uh, uh, nu, verificăm amendamentul 5 al domnului Ori. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. S-a închis votul. 16 împotriva 16 pentru, 24 împotrivă, da, se respinge. Alineatul 5, amendamentul 6 al domnului Ori, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7. Cornelisen, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 5, compromis C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 8, amendamentul 10, Ori, pentru, împotrivă, abțineri, se se respinge. 9. Amendamentul 11. Cornelisen. Pentru. E același uh, vot. Liberalii au votat împotrivă. Amendamentul 11. Cornelisen. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. No, malinatul 9, 13, Zubăr, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Alinatul 10, 14, Ori, unul de eliminare pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 11, amendamentul 15, Zubor. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 13 Uh, avant de voter le paragraph... Înainte de a vota alineatul 13, îmi pare rău, cer scuze doamnei Zabrus, Arusca, pentru că ar fi trebuit să votăm amendamentul 12, care e compatibil cu ce am votat, 12, pentru, împotrivă, abține, se respinge. Revenim la alineatul 13, compromisul de înaintea de patru grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 14. Compromisurile înaintate de patru grupuri pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Alineatul 14, amendamentul 19, zubăr pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Alineatul 15, compromisul F, înaintea de trei grupuri pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 17, amendamentul 21, Zabrovska pentru împotrivă, abțineri se respinge. 22, aceeași autoare pentru împotrivă, abțineri se respinge. 23, aceeași autoare pentru împotrivă, abțineri se respinge. Ajungem acum la propunerea de acord uh, interinstituțional, uh, alineatul 8, uh, amendamentul 24, domnul Ori, pentru împotriva abțineri, se respinge. Votăm acum la alineatul 13, prima liniu, liniuță, compromisul G, înaintea de patru grupuri, pentru împotriva abțineri se adoptă. La Alineatul 13, linuța 2, amendamentul 27, domnul Ori, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, se adoptă, da. 28 al domnului Ori, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29, referitor la alineatul 17, uh, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum tot textul, se votează electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 36 pentru, două voturi împotrivă, două abțineri. Astfel ne-am definit mandatul, mai ales pentru raportul interimar pe care îl va prezenta Comisia pentru Bugete în plenara din noiembrie, înainte de Consiliul European Extraordinar, care va avea loc pe 22 și 23 noiembrie. Ajungem la punctul 21 pe ordinea de zi, ultimul nostru vot al dimineții, dar uh, rămânem în continuare concentrați. A, compromis A. Aliniatul A, compromisul A, înaintea de patru grupuri politice, pentru, împotriva, Abțineri se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Ajungem acum la compromisul L. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. După acest vot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 sur la liste de Îmi cer scuze pentru că e o greșeală pe lista de vot, așa că prefer să vă consult pentru a ști cum vreți să lucrăm. În momentul în care votăm aliniatele, de fapt votăm considerentele. Mă mir că nimeni nu a văzut chestia asta mai devreme. Deci așteptați să, acceptați să votăm mai întâi considerentele și asta contrar uzanțelor noastre de vot. Acceptați? Bun, foarte bine. Dar să nu ne obișnuim cu, cu această metodă, ne vom întoarce la metoda noastră tradițională ulterior. Bun. Deci, după considerentul 1, votăm amendamentul 6 a doamnei Harkin. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 7, pentru. Vreți o verificare la 6? Păi haideți să verificăm 6 atunci. Tout le monde a pu voter Le vote est clos. A votat toată lumea? S-a închis votul. 23 pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri, se adoptă în mod clar. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 a doamnei raportor pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abține, se adoptă. 10 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Aliniatul 1A, amendamentul 12 cade, se supune la vot titlul. Amendamentul 13 a domnului raportor pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 15 a doamnei Zuper pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 14 a doamnei raportor pentru împotriva abține se adoptă. Titlul 2, amendamentul 17 a doamnei Cornelisen pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 2, 16 a doamnei Zuber pentru împotriva abțineri se respinge. După aliniatul 2, amendamentul 18 al doamnei Zuber cade, așa că supunem la vot aliniatul 3, amendamentul 19 a doamnei Zuber pentru o ștergere din text. Pentru împotriva abțineri, se respinge amendamentul 3, compromisul C, înaintat de patru grupuri politice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. După aceasta votăm amendamentul de compromis N, înaintat de patru grupuri politice. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 4, amendamentul 25, a doamnei Zuber. Pentru a șterge o parte din text. Pentru, împotrivă, Abțineri. Amendamentul 25 nu se adoptă, se respinge. Trecem acum la aliniatul 4, compromisul M, cu un amendament oral prezentat de grupul ECR. Este toată lumea de acord cu acest amendament oral? Nu, se pare că există colegi care se opun, așa că votăm amendamentul de compromis fără amendamentul oral al ECR. Pentru. Împotriva abțineri. Compromisul M în versiunea sa inițială este astfel adoptat. După aliniatul 4, amendamentul 29 a domnului Penion pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30, același autor, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 a doamnei raportor, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 5, amendamentul 32 al doamnei McIntyre și domnul Capernoch pentru... Da, nu, este caduc, mă iertați, e caduc. Și să punem la vot aliniatul 5, amendamentul 33 a domnului Bulon, pentru care nu am indicație de vot din partea doamnei raportor. Deci se supune la vot amendamentul 33 pentru. Împotrivă, abțineri. Amendamentul 33 se adoptă. Bun, amendamentul 34 a domnului Benion pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. Titlul 3, amendamentul 36 a doamnei Cornelisen. Pentru. Împotrivă. Abțineți. Se adoptă. Aliniatul 6, compromisul D, înaintat de trei grupuri politice. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Aliniatul 7, compromisul K, prezentat de patru grupuri politice pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 7, amendamentul 40, e caduc, așa că să punem la vot amendamentul 41 pentru împotriva De fapt, cine e împotrivă? Qui s'abstient, il est euh, adopté. Abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul F, înaintea de patru grupuri politice. Pentru, împotrivă, obține, <laughs> se adoptă. Aliniatul 8, amendamentul 43 a doamnei Cornelisen. Pentru, împotrivă, obțineri, se adoptă. Amendamentul 47, 4 a doamnei Kinga Gunz. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, haideți să verificăm 44. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. Non, le vot est pas... Oui, le vot est ouvert. Tout le monde a... Votul încă mai e deschis, a votat toată lumea, s-a închis votul, 22 de voturi pentru, 18 împotrivă și într-adevăr se adoptă. Bun. Aliniatul 9, compromisul E, înaintat de patru grupuri politice pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 5, amendamentul 45 cade, ca și 48, așa că votăm amendamentul 49 domnului Beniu. Pentru. Titlul 15, amendamentul doamnei raportor, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 10, compromisul G, înaintat de trei grupuri politice. Pentru, Mă iertați, mă iertați, mă iertați, există o cerere de vot separat înaintea de PPE. Compromisul G în întregime înaintea de trei grupuri politice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și ajungem acum la titlul 5 Amendamentul 58 a doamnei Cornelisen. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 11, compromisul H înaintea de patru grupuri politice. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 11, amendamentul 60 cade. Și ajungem acum la amendamentul 61 a domnului Bulon. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 60 Verificăm 61 atunci. Verificăm. Tout le a pu A votat toată lumea, s-a închis votul. Trente-deux pour, huit 32 de voturi pentru, 8 împotrivă. E într-adevăr adoptat. Îmi cer scuze că n-am văzut. Acum, 62. E caduc, așa că ajungem la aliniatul 12, amendamentul 63 a doamnei Zuber. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la da, amendamentul 64, titlul 6 a doamnei raportor, pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 12, amendamentul 65, raportor, pentru împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la 66, domnul Bulon, pentru împotriva abțineri se adoptă. Titlul 7 al amendamentul 67, doamne raportor, pentru împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 13, amendamentul 68 a doamnei raportor, pentru împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 13, amendamentul 69 al doamnei Harkin, pentru împotriva abțineri se adoptă. 70, doamna Super, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 71, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 72, doamna Super, aliniatul 14, pentru a șterge din text o parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 74, pentru, domnul Bulon, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și după aliniatul 14, compromisul I înaintat de patru grupuri politice pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Titlul 8, amendamentul 79 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Aliniatul 15. Amendamentul 76 pentru a șterge o parte din text. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Și acum, la aliniatul 15, compromisul G înaintat de patru grupuri politice pentru împotriva abțineri se adoptă. După 15, amendamentul 80 pentru împotriva abțineri se adoptă. 81, doamne raportor, pentru împotriva abțineri se adoptă. După aliniatul 15, în continuare, amendamentul 82 al domnului Bulon, dacă e adoptat, va fi inclus în text ca un nou aliniat 14. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Acum, amendamentul 83. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Fără cuvântul narrow. Cine este pentru această primă parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum, cea de-a doua parte, cu adăugirea cuvântului narrow, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Le paragraf 15. După paginatul 15, nu mai avem nimic de votat. Așa că trecem la liniatul 16, amendamentul 85 a doamnei Cornelisen. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 17. Amendamentul 86. Doamne Cornelisen. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 18. Amendamentul 88. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87. Thomas Mann. Compatibil. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă și acum un amendament de compromis o înaintat de două grupuri politice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se supun la vot ansamblul textului, vot electronic. Vreți să verificăm? Să verificăm ce? Compromisul O. Mie mi se pare că nu sunteți asistentă, ci funcționar politic, nu? Dar nu pe noastră am auzit, ci în spatele dumneavoastră, așa că mai fac o dată observația asta pentru că s-a făcut adineaur observația aceasta pentru asistenții politici. Nu bun. Acum, compromisul O, verificare electronică. S-a deschis vot. Le vot n'est pas ouvert parce qu'il n'a pas été fermé. Bon, maintenant, tout est fermé, on recommence. Deci până acum nu se închisese votul, așa că mai întâi îl închidem de la votul precedent și îl luăm din, de la început. Compromisul O. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 16 pentru, 20 împotrivă, 2 abțineri. Nu se adoptă. Deci, votăm amendamentul 89. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri? Se respinge. Așa că se supune la vot ansamblul textului pe cale electronică. S-a deschis votul. Tout a pu le A votat toată lumea, s-a închis votul. 33 pentru, 4 împotrivă, o abținere, o felicităm pe doamna raportor. Le vot est terminé et je remercie tout... S-a încheiat votul, așa că doresc să mulțumesc tuturor celor care au făcut în așa fel încât să se deruleze atât de bine.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 il faudrait, il faudrait toujours tout bien faire. Le problème avec les lycéens, c'est que comme on est dans la, dans la pression les soirs qu'on a... Non, je je suis là, suis là, je suis là. Ale, chers colegi, je pense que chacun... Bun, dragi colegi, cred că v-ați luat cu toții o mică pauză, dar doar pentru că am terminat votarea foarte lungă nu înseamnă că ne-am și terminat ordinea de zi și trebuie să vă spun că următorul uh, punct pe ordinea de zi este unul extrem de important, mai ales în ceea ce privește importanța sa pentru comisia noastră. Vă invit așadar pe toți să luați parte la această parte a, să luați această bucată a lucrurilor noastre. L'ordre du jour. Ajungem așadar la punctul 22 pe ordinea de zi în care vă voi prezenta avizul pe care trebuie să-l înaintăm uh, Comisiei uh, Econ. E vorba de un aviz în care trebuie să ne mișcăm foarte repede. Îmi pare rău. Um, sper că înțelegeți că e foarte important ca uh, comisia noastră să fie prezență în, să prezentă în discuțiile care au loc pe marginea poziției pe care o va lua Parlamentul European față de lucrările și poziția Consili Consiliului pe care acesta o va adopta în decembrie, referitor la raportul domnului Van Rompuy către Uniune Monetară și Economică Veritabilă. După cum știți, uh, de la Comisia Econ, raportoarea este doamna Tyson, care și-a elaborat raportul pe baza celor patru subiecte principale, piloni, prezentați de președintele Van Rompuy în persoană. Iar în propunerea pe care a înaintat-o Consiliului din European din iunie ce înseamnă asta? Înseamnă că acest proiect de raport al doamnei Tyson se conturează în jurul supravegherii unice, deci asupra Uniunii Bancare, acelei bugetare, acele economice și asupra uh, dimensiunii uh, democratice a procesului. Pe lângă comisia noastră mai este vizată și Comisia pentru Afaceri Constituționale, care va emite un aviz. noi, în limita constrângerilor unui proces de emitere de aviz, vă propun uh, câteva linii de orientare și aș dori să vă reamintesc, pe de o parte, situația socială internă și situația politică și juridică. Situația socială e cunoscută de toți. Uh, tot ce a făcut Uniunea Europeană de când a început criza, adică din 2007 și care a făcut uh, să avem o serie de mize mm, în jurul Uniunii mm, bugetare și uh, monetare. Uh, e bine, lucrurile s-au agravat și mi se pare că această dimensiune a crizei, cea socială care e adesea subestimată și care a dus la o situație în care cetățenii europeni au impresia că pe noi ne preocupă mai degrabă problemele băncilor decât chestiunile care trebuie să ne preocupe pe noi, cum ar fi ocuparea locurilor de muncă și combaterea șomajului. Și vă propun în acest context um, politic marcat în cadrul aceluiași Consiliu European, cel din iunie, a unui pact pentru creștere. Deci noi trebuie să ne asigurăm că acesta într-adevăr va fi pus în practică, nu va rămâne doar în teorie. Și că într-adevăr se va pune din nou accentul pe problemele de ocupare a forței de muncă. Poate vă amintiți uh, de polemica iscată de președintele uh, Băncii Centrale Europene în care a spus că, de fapt, uh, competențele europene au fost depășite și că, de fapt, conceptul de Europa Socială este unul depășit, dar, de fapt, acesta nu numai că nu este depășit, dar reprezintă unul dintre aturile competitivității uh, Uh, Uniunii Europene și uh, președintele Comisiei, domnul Barroso, deja săptămâna trecută a făcut a pledat în acest sens, uh, spunând că, de fapt, modelul social european este unul dintre aspectele de competitivitate ale Uniunii, ceea ce înseamnă că, în spiritul a ce am discutat și ieri, și anume această cursă către minimizarea salariilor, bine, aceasta nu poate să reprezinte o soluție pentru redresare. Trebuie să ținem cont, desigur, și de foaia de parcurs prezentată de domnul Herman von Rompuy, care nu include nimic referitor la dimensiunea socială și la dimensiunea ocuparea forței de muncă Așa, asta este mm, uimitor. Și chiar și în spiritul Uniunii Economice și uh, Monetare, și noi în comisia noastră, noi am încercat mereu să ajungem la un echilibru. Eu consider că aici avem și articolul 121 referitor la coordonarea politicilor și articolul 148 care um, are totuși o latură socială sau merge în această direcție, chiar dacă în termeni social nu mergem atât de mult în uh, sensul coordonării ca în uh, domeniul um, economic și monetar, însă foaia de parcurs al lui Van Rompuy Uh, dă impresia că acest articol 148 n-ar exista și că toată dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare n-ar trebui să fie luat în uh, considerare atunci când uh, încercăm să ne um, um, asigurăm că aspectele economice și monetare ale Uniunii sunt consolidate, la fel ca și cele bugetare și bancare. Și Tocmai din acest motiv eu v-aș propune să adăugăm un bloc de conținut în această foaie de parcurs a președintelui Herman Van Rompuy care să se cheme Towards an Integrated uh, uh, Social and Policing, uh, Policing Framework care să includă o serie de propuneri pe care le-am enumerat aici, despre care uh, sunt deschis să discutăm acum, ținând cont de anumite mm, aspecte, și anume că au fost câteva aspecte menționate în mm, avizul Comisiei mm, pentru Afaceri Constituționale, s-a deschis dezbaterea, astfel încât o parte, un fel de bază minimă, nu chiar un salariu minim, dar un concept care ar putea să fie readus în uh, vedere ca o elemente a bazei sociale. Deci să avem cumva o limită minimă pentru um, alocațiile de șomaj care să fie uh, gestionată direct la nivel european. Eu cred că este o discuție pe care ar trebui să o purtăm uh, în cadrul acestei reluări a propunerii uh, referitoare la garanta, garanția pentru tineri care uh, mi se pare, ca urmare a votului pe care l-am avut privind raportul Steinsburg, că ar putea să apară în această bază minimă, pachet minim. Când e vorba de alocațiile pentru șomaj, de ajutorul de șomaj, um, Știți că s-a lansat o dezbatere de către domnul Del Pla și um, eu mi-am dorit să-l invităm uh, la comisia noastră să vedem ce am putea să facem, dacă am putea să facem acest lucru înainte de votarea raportului meu, nu știu dacă vom putea, dar e un aspect pe care ar trebui să-l examinăm îndeaproape, pentru că ține într-adevăr foarte mult de competența comisiei noastre. Și aici am revenit la ideea de a avea un instrument european să definim niște elemente puternice de solidaritate și o masă critică în care să permită să avem un oarecare buget european uh, în zona um, euro, dar cu câteva mm, probleme pe, pe care le vom discuta în ceea ce privește impactul asupra structurilor de dialog social. Uh, mi s-a spus că, bă, până la urmă, nu ar fi asta miza principală a negocierii sociale, dar eu consider că este un aspect uh, pe care ar trebui să-l examinăm mai îndeaproape. Și un al doilea capitol pe care aș vrea să-l abordăm este unul care se referă la integrarea bugetară și uh, Văd aici că există o ambiguitate în titlul um, avizului meu, pentru că ar trebui să milităm pentru consolidarea supravegherii și a coordonării în domeniul economic să se facă ținând um, cont de impactul acesteia asupra sistemelor de protecție socială și asupra uh, contribuție la crearea de locuri de muncă. Deci, în acest uh, uh spirit, cred că ar trebui să reamintim uh, articolul 9, care știm că nu prea este utilizat și știu că deja minți luminate uh, se gândesc la um, sesizarea Curții de Justiție asupra acestei chestiuni. Este totuși o clauză orizontală, dar mă întreb de ce s-a înscris acest articol în tratat dacă până acum nu a fost niciodată folosit cu adevărat pentru a, a avea o influență asupra uh, unei unui domeniu de activitate. Deci, în acest sens, cred că ar trebui să se țină cont de impactul social asupra metodelor fiscale, bugetare, de care dispunem în acest moment, pentru că în ultima vreme um, s mers către o fiscalitate asupra um, locurilor de muncă, lucru care a dus la um, scăderea numărului acestora, dar adaug că și uh, evaziunea fiscală, deoarece contribuie la diminuarea capacității statelor membre de finanțare a serviciilor publice, ar trebui și aceasta să fie menționată. Aceasta reprezintă un element absolut um, musai de uh, inclus și dacă vrem să menținem această abordare solidară, trebuie să existe capacitatea uh, la nivelul uh, uh, țărilor membre, mai ales a celor din uh, zona euro, ca să lupte împotriva evaziunii fiscale, mai degrabă decât să uh, închei tot felul de acorduri cât despre integrarea economică însă și v-aș aminti rolul planurilor naționale pentru ocupare uh, care ar trebui să se alăture planurilor naționale de reformă și am discutat acest lucru și în cadrul discuțiilor privind raportul Cornelison. Unele state membre nici măcar nu s-au uh, Uh, chinuit să, uh, să cheltuiască banii pentru redactarea acestor planuri, n-au respectat deloc aceste dispoziții. Pentru noi acest lucru este absolut de neacceptat și trebuie să-l uh, reamintim pentru că acesta reprezintă una dintre formele de integrare a politicilor economice, mai ales a statelor din zona Europei. Apoi, mai Uh, reamintesc uh, încălcările uh, libertății de circulație, mai ales în ceea ce privește România și Bulgaria, și apoi controlul dumpingului fiscal și statutul lucrătorilor detașați, acesta țin de uh, Uh, modelul social european și apoi o altă discuție pe care o avem de câteva luni în ceea ce privește calendarul, conținutul, uh, metodele asocierii parlamentelor naționale în proiectul semestrului european și încă un lucru pe care ar trebui să-l mai elaborăm, cum înțelegem asocierea partenerilor sociali și a societății civile în acest proces. De asemenea, ar trebui să ne gândim cum poate această chestiune a politicilor um, sociale să ducă la crearea de locuri de muncă și apoi logica a supravegherii și a sancțiunilor care ghidează politicile economice. Uh, de asemenea, trebuie să reamintim și implicațiile strategiei um, Europa 2020 și, de asemenea, ar trebui să solicităm lucru important, mi se pare mie, și cei care mă cunosc uh, vor ști că mă voi încăpățâna în acest sens, vom solicita um, ca Comisia Europeană să ne ofere câteva elemente comparative uh, de față de ce se întâmplă în statele membre, inclusiv uh, Ehm, de exemplu, noi putem să solicităm că ar trebui să se facă anumite cheltuieri de, pentru investiții care să fie scoase din contabilitatea pactului de stabilitate. Și nu e suficient să spunem cheltuielile cu investiție, dar dacă vrem să supraveghem aplicarea pactului de stabilitate și a programelor naționale de reformă, e important să știm ce au cheltuit statele membre pentru educație, sănătate, infrastructură, infrastructură și în acest sens știu că e foarte greu de realizat un astfel de lucru, dar nu prea putem face comparație între instrumentele sau, mă rog, în lumina instrumentelor pe care ni le oferă Comisia și acest lucru ar trebui să fie reamintit. Și în sfârșit o redactare destul de flexibilă pe care am făcut-o, dar cu destule aluzii. Ei bine, dacă se, va consoli, se vor consolida structurile de guvernanță a zonei euro în jurul eurogrupului, ei bine, ar trebui să creăm și dimensiunea socială, astfel încât să consolidăm și uh, Uh, dialogul între Ecofin și EFSCO. pare rău că am vorbit atât de mult, dar uh, după cum am spus, mie mi se pare important să discutăm despre conținut. Uh, acum dau cuvântul doamnei Edith Bauer și apoi domnului Sercas. Mulțumesc. Eu cred că acest aviz este unul foarte comprehensiv și e foarte important să ne facem uh, vocea auzită. De când s-a exprimat domnul Van Rompuy, situația s-a schimbat. Gândiți-vă la starea Uniunii prezentată de domnul Barroso săptămâna trecută la Strasburg. Uh, a fost de o altă calitate și natură. Pentru că modelul social european a fost pus pe același nivel cu Uh, reglementarea sectorului bancar. Problemele financiare nu sunt mai importante, cel puțin asta am înțeles eu din declarația președintelui Comisiei. Problemele financiare și economice nu pot fi mai importante decât problemele sociale. Criza economică, până la urmă, devine o criză socială. Acestea fiind spuse, doresc să adaug câteva aspecte. Eu uh, sunt convinsă că ar trebui să țintim către um, păstrarea locurilor de muncă, mai ales în ceea ce privește pe tinerii angajați, iar aceste locuri de muncă să fie durabile. Dacă nu, acestea vor uh, fi în ofertă atâta timp cât sunt subvenționate. impozitarea forței de muncă este o chestiune destul de spinoasă, iar povara fiscalității ar trebui să fie transferată către consum, către taxe pe consum, dacă vreți. S-a vorbit despre sistemul unic uh, de subvenționare europeană. Revenind acum la Cipru, unde salariul minim pe economie este mai mare decât uh, salariul mediu din țara mea. Putem să identificăm un uh, Uh, numitor comun, dar acesta să fie minimum minimorum, să nu plasăm ștacheta mult prea sus. Riscăm să fim contraproductivi. Încă un comentariu, dacă mi este permis. La 3 cu 12. Dumneavoastră, doamnă președintă, spuneați că e important să lucrăm uh, înspre înlăturarea dumpingului social. Sunt de acord. De altă parte, fără un impact negativ asupra concurenței economice. Așa că ar trebui, zic eu, să ne gândim la cum anume am putea să stimulăm o mai bună cooperare între inspectoratele de muncă. Dumpingul social nu este neapărat legat doar de lucrătorii detașați, să știți. Pot să vă spun din experiența mea ce se întâmplă cu lucrătorii detașați din țara mea în Luxemburg. Eu zic că nu o duc atât de rău, mai ales dat fiind salariul minim din Luxemburg. Dar întotdeauna realitatea e alta. Am o întrebare. Am văzut că termenul de, pentru amendamente este într-o luni. Dar e un termen foarte, foarte strâns. Nu am putea să avem uh, măcar o zi sau două în plus? Mulțumesc. Spun asta, reia vorbitoarea, pentru că, doamnă președinte, știți că nu vom fi aici avem o reuniune la grupul de lucru, a grup, a, avem o reuniune în Franța și nu vom putea să lucrăm la amendamente pentru acest raport foarte important. Uh, Sercas. Domnul Sercas. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte, foarte pe scurt, pentru că mare parte din lucrurile pe care eu prevăzusem să le spun au fost deja spuse de către dumneavoastră sau măcar au fost evocate de doamna Bauer. Așa că și eu, la rândul meu, sunt de părere că ne aflăm într-o conjunctură politică, având în vedere prezentarea domnului Van Rompuy, ocazie de care trebuie să profităm pentru delegația spaniolă, cel puțin, să profităm, deci, de această posibilitate, de speranță acordată de domnul Van Rompuy și să profităm și de dezbaterea pe care am avut săptămâna trecută în plen, tocmai pentru a pune pe prim plan în agenda Uniunii Europene restructurate această chestiune a agendei sociale. E un aspect pe care toată lumea îl înțelege și îl înțelege în mod transversal, indiferent de familia politică despre care vorbim. Uniunea Europeană în sine, uh, Uniunea Monetară în sine ne-a condus la o situație dificilă în care nu putem continua deocamdată. Așa că avem nevoie de o platformă, o platformă de uniune economică. Avem nevoie de asemenea și de o platformă care să ne permită să avem o politică bugetară și fiscală. Avem nevoie de o uniune bancară, avem nevoie de un nou pilon pentru a păstra latura democratică în tot ceea ce privește deciziile luate în Uniunea Europeană. Însă, încă mai lipsește această înțelegere și anume că cel de-al cincilea pilon, aceast, aceste noi platforme, platforme vor integra politicile sociale, politicile de ocupare, într-un mod coordonat în Uniunea Europeană. Și deci, doamna președinte, vă felicit pentru faptul că vom profita de această ocazie, vom prezenta acest aviz în cadrul Comisiei Econ. Cât mai repede cu putință, pentru că știm care sunt circumstanțele, știm cât de profundă este analiza și cât de necesară este ea. Munca aceasta, drumul acesta pe care le lansăm astăzi ne vor permite să construim un adevărat cadru în care să putem avea o politică economică, o politică socială care să fie considerate la același nivel ca și politica bugetară sau economică. Și trebuie să ținem seama și de cele spuse de domnul Van Rompuy în momentul în care discutăm despre semnarea unor noi acorduri la nivel internațional. Tot acest lucru se pot face printr-o legislație primară în care Comisia Europeană, care de altfel a și repetat acest lucru, ar avea un rol primordial. Vedem că există un dezechilibru între Europa socială și Europa economică. Poate chiar am putea spune că Europa socială este oarecum pusă sub semnul întrebării. De aceea, doamna președinte, aș dori să vă amintesc faptul că noi avem un model social european care trebuie să fie, din punct de vedere legislativ și din punct de vedere al uh, muncii noastre, pe același nivel ca și celelalte politici, politică bugetară, fiscală și așa mai departe. Este o adevărată provocare, adevărată doză, aș spune eu chiar de utopie, dar fără utopie sau fără o doză de curaj nu ajungem nicăieri. Nu știm care este orizontul către care ne îndreptăm. Așa că, doamna președinte, nu știu dacă vom face acest lucru sub formă de amendamente, însă am o idee, avem o idee noi la grupul socialist și anume să amintim nu numai faptul că președintele Van Rompuy în raportul său uită toată această dimensiune, așa că raportul trebuie completat cu sugestiile noastre, ci probabil că uh, ar trebui să ne mai gândim și la dezbaterea de săptămâna trecută, și anume să ne gândim că în momentul de față Uniunea Europeană traversează o criză economică, o criză socială, dar mai mult decât atât, o criză politică enormă și că nu putem rezolva criza economică dacă nu rezolvăm criza politică de fond, și anume ruptura aceasta care există în legăturile de solidaritate între țările europene, lipsa unei speranțe de viitor pentru oameni și faptul că nu avem o ambiție față de proiectul european. Și acest lucru trebuie să fie preluat în text. Iată, acestea sunt ideile pe care cred eu că ar trebui să le transmitem și anume că există o adevărată ruptură a pactului social, a faptului că pactul social a fost o bază pe care s-a construit Europa după cel de-al doilea război mondial și nu ne putem permite acest lucru. Trebuie să integrăm toate interesele legitime ale tuturor părților implicate, angajatori, lucrători, cetățeni, state membre, state centrale, periferice și așa mai departe. Și acest pact, pact de temelie a Uniunii Europene, um, trebuie să fie întărit, iar fără asta este imposibil ca noi să mai continuăm să funcționăm. Moneda unică nu va mai putea funcționa dacă nu vom avea uh, anumite perspective economice, fiscale, bugetare unice, o politică socială unică. Deci, aceasta este analiza, doamna președinte, Așa că v-aș ruga să subliniem acest lucru. E adevărat, se vorbește despre șomaj, e adevărat că se vorbește despre macroeconomie, se vorbește despre uh, investițiile ecologice, se vorbește despre lipsurile care există în ceea ce privește dimensiunea socială în raportul Van Rompuy. Însă, baza primordială, sufletul și inima Europei uh, pe care noi trebuie să o salvăm este faptul că avem un pact social, acesta a fost dezintegrat la un moment dat și trebuie reconstruit. Pentru că Trebuie ca acest proiect european să fie un proiect pentru cetățenii europeni, nu doar pentru state. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt și alte intervenții, de, alte uh, solicitări de intervenții? Nu? est y a quelqu'un de la Commission qui souhaite intervenir Comisia, eventual, dacă dorește să intervină, Comisia Europeană? Yes. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Comisiei vreau să punctez că salutăm acest aviz și propunerea de raport. Cu toții în Europa Vrem să atingem acest obiectiv ambițios de a avea o uniune economică și monetară finalizată. E o sarcină extraordinară uh, și este greu să spunem care este diferența între nevoile pe termen scurt și aspirațiile pe termen lung. În acest context, e desigur foarte important să evităm uh, blocajele mari care pot să apară. Nu vreau să vorbesc prea mult, vreau doar să reiau câteva dintre elementele menționate de domnul Barroso săptămâna trecută în ceea ce privește modelul, modelul social european. Modelul social, s-a spus, este la fel de important precum băncile. De fapt, reformulând, am putea spune că băncile vin uh, în serviciul societății. Aceasta este și a fost opinia Comisiei și tot ceea ce s-a făcut în ultimii ani la inițiativa Comisiei a vizat îmbunătățirea guvernanței economice, dar uh, ne pierzând din vedere faptul că trebuie să sprijinim și să consolidăm ceea ce se întâmplă pe piața muncii, ceea ce se întâmplă cu creșterea economică în acest context. Modelul social european este într-adevăr unul care dictează ritmul competitivității Uniunii. Și noi uh, suntem de acord că în acest caz sporirea mobilității lucrătorilor precum și transferarea drepturilor de pensie reprezintă un element cheie al progresului. Poate că deocamdată mai există divergențe de opinie în ceea ce privește organizarea semestrului european, S-a discutat uh, cu dumneavoastră, doamnă președinte, și cu vicepreședintele Ren uh, în codecizie. Nu știu dacă tratatul ne permite acum să avem codecizie, dar rămâne de văzut. Comisia mereu a susținut că în acest uh, proces al progresului e absolut necesar să avem asumarea răspunderii democratice. Mulțumesc. Pot să vă adresez o întrebare. Eu mi-am exprimat clar că Parlamentul European se pregătește pentru discuțiile care vor avea loc în cadrul Consiliului la sfârșitul anului. Am auzit și pe președintele Barroso în discursul său și vorbea despre succesorul său care va trebui să se înhame la un alt uh, tratat, cum vor lucra direcțiile generale între ele Uh, care va fi pregătirea comisiei, cine va lucra la acest raport și mai ales la nivelul uh, DG um, ocupare, pentru că ne interesează acest lucru. Yeah, uh, I'm afraid that I'm... Mă tem că nu pot să vorbesc în numele DG Employment, eu sunt de la ECFIN dar pot să vă spun că suntem foarte angajați în discuții bilaterale. Președintele păstrează legătura cu uh, Banca Centrală Europeană, Eurogrupul și președinția Consiliului pentru a pregăti acest raport. Cred că e prea devreme pentru noi să intrăm în detalii concrete. În ceea ce privește agenda, Comisia deja a emis propuneri în ceea ce privește Uniunea Bancară și în ceea ce privește, pe de altă parte, mecanismul unic de supraveghere, totul în contextul crizei. Decizia de la Consiliul din iunie de a acționa în așa fel încât să uh, tăiem cordonul umbilical dintre bănci și datoria suverană a fost una foarte importantă. E clar că Uniunea Bancară uh, este soluția, um, uh, odată cu autoritatea de supraveghere. Cum DG ECFIN. Bun, am înțeles, dar cum DG ECFIN, nu dumneavoastră personal, este cumva liderul acestei operațiuni, dar uh, nu-mi spuneți că nu vă preocupă ce face DG Employment, că trebuie să vă coordonați acțiunile cu DG Employment și nu degeaba președintele Barroso a făcut uh, această uh, declarație uh, cum că um, modelul social face parte din aspectele competitivității ale Uniunii și apoi să spune că DG Employment nu participă la aceste acțiuni. Acum, doamna Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca urmare a ce a spus dumneavoastră, aș vrea să întreb când uh, îl vom revedea în cadrul acestei comisii pe comisarul Andor? Poate că am putea să discutăm despre acest lucru la următoarea reuniune a coordonatorilor, pentru că e vorba de o legătură pe care trebuie să o facem. Thank you. Euh, de toute façon, on a prévu de... În orice caz, am prevăzut să discutăm cu domnul comisar la Strasbourg. În uh, asta am hotărât noi, coordonatorii. În principiu era pe prioritățile 2013, dar evident că vom adăuga și acest punct la discuții. Bun, acum vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit în această dezbatere. Știu că termenele sunt foarte strânse, însă Uh, miza este foarte importantă uh, și anume ca Parlamentul European să poată să aibă pe masa de discuții un text adoptat în plenară și care să ajungă până la Consiliul European acest text, Consiliul din decembrie. Ori, Comisia Economică și Monetară și ea și-a modificat oarecum agenda și lucrează doar în limba engleză, de obicei așa face Comisia Econ pentru a putea vota pe 15 octombrie. Deci dacă noi vrem să votăm pe 9 octombrie, nu cred că putem amâna. Să vedem cu secretariatul și să vedem dacă domnul Del Pla poate să vină deja pe 8 octombrie. Nu știu dacă acest lucru va avea vreo influență asupra amendamentelor noastre de compromis, însă este important ca în această dezbatere, acest schimb de opinii, să avem ocazia să discutăm cu el. Și deci vă propun să amânăm de pe 24 pe 25. Ar fi o zi în plus pentru a elabora amendamentele dumneavoastră. Pentru că e greu să acordăm mai mult. Cu atât mai mult cu cât trebuie să elaborăm amendamente de compromis. Dacă nu mă înșel, în jur de 2, 2 octombrie, având în vedere agendele de lucru ale unora și altora. Așa că aceasta este propunerea mea. Ce am uitat eu să vă spun este, în partea introductivă, este că miza în ceea ce privește contribuția noastră a Comisiei de Ocupare față de Comisia Econ și Afaceri Monetare este să ne dăm punctul de vedere asupra lucrurilor pe care noi le putem considera a fi realizabile cu tratatul pe care îl avem și care încă nu s-au făcut. Deci e vorba de o miză dincolo de articolul 9 și eventual idei asupra anumitor puncte în care noi credem că ar trebui să existe o modificare a tratatelor. Eu, în principiu, nu sunt favorabilă pentru o modificare rapidă, dar nu uitați că miza discuțiilor din decembrie se va învârti în jurul acestui subiect. Cum putem să utilizăm tratatele sau cum eventual am putea modifica tratatele. Doream să vă informez și cred că mare parte dintre dumneavoastră au văzut deja acest lucru, că președintele Parlamentului European a hotărât să instaureze o echipă de contact cei patru președinți pentru a reprezenta Parlamentul European fără a ține seama de munca depusă în comisii și asta pe baza muncilor, uh, lucrărilor precedente, mai ales la tratatul bugetar, spre exemplu. O să vă informez odată ce să aflu mai multe în ceea ce privește modul în care aceste lucruri se vor articula cu propriile noastre lucrări. Dacă nu mai sunt alte puncte suplimentare de subliniat pe marginea acestui aviz, Vom defini o dată de depunere a amendamentelor doar în engleză pe data de 25 octombrie la prânz. Vom examina amendamentele de compromis pe 25 septembrie. Vom examina amendamentele de compromis pe 8 octombrie, deci nu vom face o distinție între amendamente și amendamente de compromis, le vom examina împreună pe 8 pentru a putea să le votăm a doua zi pe 9 octombrie și apoi Comisia Econ va trebui să țină seama de punctul nostru de vedere. Iată că am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi, așa că ajungem la punctul 23 și dau cuvântul lui Alejandro Sercas pentru raportul său de proprie referitor la informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea proceselor de restructurare. Raport asupra cărora s-au depus 78 de amendamente. Nu, nu de fapt 78, ci 418 amendamente. Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr. 418 amendamente, lucru care demonstrează deja, înainte de a avea ocazia să fi citit toate aceste amendamente și traducerea lor, care demonstrează faptul că subiectul este complex și că acest subiect are o importanță subliniată de altfel de colegii care s-au aplicat asupra acestui text. Și eu am această experiență în ceea ce privește modul în care sunt tratate rapoartele din proprie inițiativă și care este importanța lor, de fapt, și de drept. Și în aceste luni am avut ocazia să discut cu rețele europene de experți care timp de 10 ani de zile au însoțit Comisia, Consiliul și statele membre uh, în rezolvarea acestei probleme grave și anume faptul că noi trebuie să lansăm instrumente care să ne permită să câștigăm această provocare majoră și anume restructurarea uh, care provine din mondializare, din globalizare și care nu ar trebui să se traducă printr-o deșertificare industrială a Europei, și trebuie să se țină seama de faptul că se distrug elemente de bază ale anumitor regiuni, anumitor sectoare de activitate care au fost construite timp de mai un secol și mai bine de când am avut Revoluția Industrială în Europa. Și dacă nu găsim o soluție pentru această problemă, atunci dacă totul se va delocaliza, dacă totul se va distruge, vom pierde aceste aturi deosebit de importanță. Și știm că s-au pierdut 19% din forța noastră de lucru la nivel industrial. Și Europa nu poate fi doar un spațiu pentru servicii de turism și servicii bancare. Există anumite uh, lucruri care nu se pot accepta în Europa. De aceea, în acest raport există o dorință și anume să găsim o soluție la o problemă care afectează foarte mult fiecare din statele membre. Încercăm să uh, găsim soluții la toate nivelurile. Spre exemplu, ultimele date statistice referitor la ocupare, pe care le cunoaștem foarte bine, sunt uh, așa cum sunt. Dar ne uităm și la datele statistice și din Regatul Unit și din Germania. S-au distrus locuri de muncă și acest lucru nu mai poate fi suportat de anumite regiuni. E o miză pe care noi trebuie să, de care trebuie să fim conștienți. Și e vorba și de o provocare care are caracteristici destul de grave din punct de vedere economic, a consecințelor economice, din punct de vedere social, din punct de vedere strategic, politic, chiar și din punct de vedere următor, și anume care va fi rolul Europei pe viitor în acest domeniu. De aceea, cred eu că a fost bine faptul că am primit aceste 418 amendamente, care aveau drept scop îmbunătățirea textului. După cum am spus, în aceste luni am avut ocazia să discut, în momentul în care am redactat uh, prima versiune a textului, am discutat deci cu experți, cu comisari, cu președinți, cu responsabili, am discutat cu președinția Consiliului, am discutat cu interlocutori social din domeniul social și e adevărat că dialogul cu Business Europe a fost destul de greu de realizat, pentru că înainte să discute cu mine, stabiliseră deja o strategie care, de fapt, nu, nu avea drept scop îmbunătățirea raportului, ci își doreau ca raportul să fie mai slab din acest punct de vedere sau poate chiar raportul să nu existe deloc. Să se piardă această oportunitate acordată de tratat și anume ca Parlamentul să fie un actor activ în acest capitol important al istoriei europene. Am discutat de asemenea și cu agențiile europene, mai ales cea de la Dublin, care are experiență valoroasă în domeniu și din toate aceste discuții am uh, uh reușit să sintetizez anumite amendamente. Am rezolvat anumite probleme care existau în redactarea, modul în care redactasem raportul și eventual ulterior poate că voi reuși discutând cu colegii să obțin mai amendamente de compromis cât mai bune. Aici e vorba de o prim contact, o primă discuție, așa cum am spus și așa cum a spus și doamna președinte, votul este prevăzut pentru data de 9 octombrie. Poate nu vom reuși atunci, dar speranța mea este că la final vom reuși să avem un document cu adevărat o valoare adăugată care să permită Parlamentului European, cu sprijinul a 13 universități uh, europene, să aibă un punct de vedere clar asupra faptelor, asupra prejudiciilor, ce ar putea să însemne o inițiativă europeană în domeniu, care ar putea fi această inițiativă, care ar fi actorii legislativi, care ar putea fi actele legislative și nelegislative și așa mai departe. Și acest document va fi disponibil săptămâna viitoare și va fi prezentat pe data de 9 pe care o avem prevăzută pentru vot. Așa că e o perioadă de timp în care putem să analizăm subiectul fără prejudecăți, să analizăm documentația pe care o pun la dispoziție, care este imensă în ceea ce privește experiența pe care are Uniunea Europeană în domeniul restructurărilor, schimbărilor pe care acestea le induc și schimbările sociale. Și dacă avem, într-adevăr, dorința să rezolvăm această problemă, cred că vom reuși să facem asta foarte simplu. Raportul meu are două părți, două capitole. O, a doua parte reprezintă, de fapt, o serie de recomandări și, după părerea mea, acolo nu vor fi dificultăți, pentru că vom putea să subliniem în această a doua parte care ar putea să fie actul legislativ care ne-ar permite să implementăm toate aceste recomandări. Eu aș vrea să lucrăm asupra ceea ce trebuie să facem noi din toate punctele de vedere, din toate perspectivele. Noi suntem, avem nevoie de ce? De o directivă, de un act legislativ simplu. De ce anume? Pentru ca uh, Uh, prin acest act să putem să, știu eu, un cod de conduită, ceva soft law, lege uh, care să ne permită să determinăm exact cum putem interveni, cum putem să avem o atitudine socială mai responsabilă în Uniunea Europeană. Putem discuta, evident, despre natura actului juridic. Evident, asta în prima parte, în a doua parte. Însă, în uh, prima parte a textului putem să subliniem care ar putea să fie acest text. E vorba de un act juridic european. Trebuie să fie o directivă care să fie obligatorie. Să fie obligatorie de ce? Pentru că s-au epuizat în practică toate recomandările. Facem recomandări, foarte bine și frumos, dar există niște asimetrii absolut incredibile dintr-o țară în alta și faptul că nu există uh, o, o posibilitate la nivel european de a elimina acele găuri negre în domeniu, asta înseamnă că noi, europenii, nu suntem capabili să facem fața oricărui tip de restructurare care ar putea să aibă un caracter transnațional. Încercăm să rezolvăm problema la nivel național, cu instrumente legislative care sunt fragmentate, fragmentare, care nu sunt complete. Cel puțin acesta este punctul meu de vedere. Și acesta este punctul de vedere pe care încerc să-l transmit în text, și anume că avem nevoie de o directivă, o directivă care ar putea să aibă un numit numitor comun minim sau o directivă mai aprofundată, dar care să se aplice tuturor statelor membre, interlocutorilor sociali și așa mai departe. Cred că aceasta este orientarea noastră, direcția în care trebuie să mergem dacă ne uităm la situația din ultimii 10 ani. Nu cred că ne putem întoarce la punctul de plecare, din uh, primul punctul de plecare a prima carte verde de acum câțiva zeci de ani. Nu. Am, -a, vedem, s-a parcurs un drum, un drum cu nereușite, de fapt, și de drept. Așa că nu ne mai putem permite să continuăm în această direcție. Uh, nu mai putem permite ca piața să fie cea care hotărăște care va fi viitorul industriei europene. Așa că aș vrea să comentez doar pe marginea celor 20 de amendamente pe care eu le-am redactat și eventual să lăsăm pentru o altă dată uh, comentariile referitor la amendamentele pe care le veți introduce sau le introduceți dumneavoastră. Eu cred că mi informe a suscitat... Cred că raportul meu, în rândul experților, a suscitat patru feluri de îngrijorări. Și pentru a rezolva aceste îngrijorări am redactat 20 de amendamente. Îngrijorări? De ce îngrijorări? Pentru că trebuie să ne uităm și la proceduri. E vorba de rapoarte foarte succinte, foarte scurte și unele din ideile pe care eu încerc să le uh, apăr nu sunt explicite, ci implicite în text ca să câștig uh, spațiu. Deci ideea este că în, să încercăm să explicăm anumite lucruri și să eliminăm anumite mituri sau anumite, să corectăm anumite lipsuri de informare care, cu care ne confruntăm. Prima problemă, aplicarea. După cum știți, eu m-am uh, referit la o sferă de aplicare destul de limitată în ceea ce vrește numărul de uh, întreprinderi, dar foarte amplă, o sferă amplă în ceea ce vrește numărul de lucrători. 1% din uh, întreprinderile europene au peste 500 de lucrători. Trebuie să vedem care este situația forței de muncă în Europa. E un domeniu care a suscitat foarte multe solicitări. Și anume, de ce să nu abordăm un alt cadru, un cadru mai extins, care să se aplice și IMM-urilor? Alții spun că nu, că nu trebuie fixat un număr de lucrători uh, dintr-o întreprindere și uh, afectați de asemenea și de procesul de restructurare. Bun, putem discuta, putem discuta pentru că nu e o temă absolut fundamentală, dar vreau să fim clari. Aici e vorba de un minim european și în amendamentul meu, în amendamentul 136, spun că acest prag ar putea să fie redus la nivel național, fie prin legislație, fie prin convenții colective de muncă. Nimic nu ne împiedică să schimbăm acest Uh, prag de 500 de lucrători și să-l adaptăm în funcție de uh, situația din statul membru respectiv sau de dorințele partenerilor sociali. Și una din îngrijorări referitoare la această sferă de aplicare este faptul că nu aveam, n-am spus nimic în raportul meu despre o realitate, o realitate pregnantă și anume că alături de restructurări din sectorul privat ne confruntăm și cu restructurări în sectorul public. Eu cred că nu putem, nici eu, nici Uniunea Europeană, să reluăm, să preluăm aceste restructurări când e vorba doar de modul în care funcționează în mod strict, strict o sensu, uh, funcția publică, administrația publică. Dar la amendamentul 119 evoc faptul că există și această problemă, că există uh, restructurări în întreprinderi cu activități comerciale și că Avem nevoie de o linie europeană de intervenție. Cea de-a doua problemă la care s-au referit experții o reprezintă complexitatea acestor procese de restructurare și faptul că există peste 18, 17 directive europene care fragmentează, de fapt, contextul juridic. Da, foarte pe scurt, doamna președinte. Și astfel, raportul acesta de inițiativă și celelalte directive, conectarea acestora este foarte greu de realizat și încercăm să vedem dacă putem oferi anumite garanții directiva, știu eu, uh, cele, acele directive care se aplică în domeniu și care, eventual, poate că ar putea să prejudiceze dorința noastră de armonizare minimă. Amendamentul 4, acolo spun foarte clar că e nevoie de informare Există o lipsă de informare și acest lucru se referă la directiva Comitetelor de Întreprindere Europene. 55, amendamentul 55, clarifică ce înseamnă consultarea lucrătorilor. Încerc să definesc acest lucru în așa fel încât să înlăturăm orice fel de dubii și îndoieli și amendamentul 252 se referă la faptul că dincolo de ceea ce apare în directive, există și latura națională referitor la modul în care se organizează informarea și consultarea lucrătorilor. Și sindicatele sunt foarte îngrijorate de faptul că dacă reglementăm uh, și introducem une, anumite norme minime, acest lucru ar presupune că acest nivel nu va mai putea fi îmbunătățit ulterior. Dar, într-unul din amendamentele mele, eu propun o clauză care este tipică de altfel în toate textele europene și anume că acest lucru poate fi uh, la latitudinea statelor membre pentru a impune condiții mai stricte sau condiții diferite. Două aspecte, doamna președinte, două aspecte foarte importante și anume îngrijorarea referitoare la modul în care se respectă legislația națională și libertatea de acțiune în acest domeniu din partea actorilor implicați. Toate obligațiile și amendamentul 47 subliniază acest lucru, trebuie, toate obligațiile prevăzute prin lege trebuie să fie uh, îndeplinite pe deplin. Directiva se aplică în momentul în care nu există niciun fel de nivel de protecție legal, niciun fel de convenție de lucru colectivă. Amendamentul 52 pe același subiect definește pla, uh, modul în care se pot realiza restructurările și, cum, și asta în funcție de modul în care acest lucru este prevăzut în legislație națională. Asupra acestui punct nu putem să avem nicio incidență. Amendamentul 50, 89 E un element care mi-a fost cerut și anume să subliniez și cred că e locul potrivit uh, să, sub, eu nu vreau să, să pun probleme întreprinderilor, nu vreau să pun probleme la nivel de legislație națională, nu, eu vreau ca problemele să fie rezolvate acolo unde este nivelul potrivit. Amendamentul 232, 213, exact același lucru. Uh, se aplică statelor membre, se aplică reprezentanțelor permanente ale statelor membre, care mi-au subliniat faptul că este foarte important să se respecte legislația națională care deja există în ceea ce privește utilizarea zonelor industriale depășite uh, și așa mai departe. Deci să se respecte legislația atât și nimic mai mult. E vorba de amendamentul 232 în ceea ce privește anumite site-uri industriale. Și, evident, ultimul aspect, confidențialitatea. Trebuie să vedem care este definiția la nivel național. Dacă se prevede oarecare confidențialitate, foarte bine, atunci acest lucru trebuie să fie respectat. Și pentru a încheia, pentru a încheia, doamna președinte, aș spune că mai am încă patru amendamente în care cred eu că oglindim spiritul a ceea ce vrem noi să facem. Vrem să găsim un echilibru, un punct de echilibru. Ieri discutam cu președintele Business Europe un echilibru care lipsește, pentru că întotdeauna s-au lansat apeluri în ceea ce urește flexicuritatea. Criza din Europa intervine tocmai și din această cauză. S-a cerut întotdeauna flexibilitate întreprinderilor, dar, pe de altă parte, lucrătorul au nevoie de securitate, așa că trebuie să găsim acel echilibru între flexibilitate și securitate. De aceea, în momentul în care vorbim de restructurări, eu sunt de părere că în amendamentul 84 ar fi bine ca amendamentele să înțeleagă, să, întreprinderile să înțeleagă că nu avem nimic împotriva lor, nu avem nimic împotriva angajatorilor. Restructurările sunt definite și e vorba de acele restructurări care uh, își doresc uh, competitivitatea întreprinderea. Împotriva acestora nu avem absolut nimic. Dar, în același timp, contrapartida este ca lucrătorii care își continuă locul de muncă, își continuă munca, să fie informați, să primească un ajutor. Acest lucru se aplică și celor care își pierd locul de muncă, să fie informați. Și pentru ca să găsim acel echilibru de care avem nevoie, e nevoie de o stagii de formare care să fie propuse celor care își pierd locul de muncă pentru a putea găsi un alt loc de muncă. Flexibilitatea, securitatea, uh, de fapt, ce înseamnă? Înseamnă că lucrătorii să înțeleagă exact despre ce este vorba. Avem un amendament în care există o justificare de plină, uh, să existe o, un scris, o justificare de plină a motivului pentru care se realizează restructurarea. E voie, nevoie de motive întemeiate. Nu putem face restructurare doar așa, intervine doamna președinte. Bun, pe atunci închei. Bun, am terminat. Am terminat spunând că uh, acest ultim amendament dorește să permită cetățenilor europeni și lucrătorilor europeni să fie informați și sper că la următoarea ședință să avem ocazia să discutăm pe fond și în mod detaliat un subiect care este deosebit de important și care de fapt afectează viața milioane și milioane de cetățeni europeni. Mersi beaucoup. Mulțumim mult. Este foarte important să spunem tot ce avem de spus despre raportul nostru, dar mai important este să și intervină și ceilalți. Ne mai rămân 5 minute. Doamna Lope Fontania, Mulțumesc, doamnă președinte. În realitate, n-am să intru într-o dezbatere aprofundată a amendamentelor, pentru că mi se pare cam uh, de vreme. Va trebui să ne mai întâlnim, să ne mai întrunim, așa cum a spus și Alejandro Sercas, pentru că aici e vorba de un raport foarte complex, foarte important. Așa că, după părerea mea, va fi foarte important să ajungem la acorduri. Așa că sunt încântată de faptul că s-a amânat uh, votul și că putem discuta pe data de 9 octombrie, în așa fel încât să punem la punct amendamente de compromis. Cred că noi avem cu toții exact cam aceleași interese. Cu toții ne dorim să apărăm întreprinderile europene. Nu vrem ca acestea să fie delocalizate. Așa că va trebui să analizăm situația în așa fel încât toată lumea să poată fi de acord și să poată vota pentru acest raport. Este evident că există anumite îndoieli și că ar fi bine să avem o directivă sau știu un alt text legislativ, dar după părerea mea, între recomandare și directivă am putea găsi eventual o, o formă juridică de mijloc care să fie mai mult decât o, o simplă recomandare. Și dacă există o majoritate a colegilor, a deputaților care se opun unei directive, atunci să vedem cum vom putea ajunge la un acord. Așa că aici ar fi bine să avem anumite norme minime aplicabile tuturor țărilor, însă fără îndoială este foarte greu, pentru că trebuie să ne gândim și să cântărim lucrurile. În fiecare stat membru există norme diferite, așa că va trebui să găsim un numitor comun, uh, minim, pentru toată lumea. Sper că vom reuși să conlucrăm, să lucrăm mult și bine și în calitate de purtător de cuvânt pe marginea acestui uh, subiect în, uh, din partea PPE, vă asigur de toată colaborarea noastră pozitivă și uh, vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a ajunge la un congres, în așa fel încât să promovăm această inițiativă deosebit de importantă. Așa că rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a putea discuta aceste aspecte împreună cu ceilalți raportori din umbră pentru a vedea dacă se poate ajunge la un consens, pentru că mi se pare important. Și de asemenea aș dori să vă urez mult succes! pentru că domnul raportor, știm foarte bine, lucrează bi- mult, lucrează bine și uh, are tot interesul să ajungă la un acord cu toată lumea. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, domnul Cazin, apoi domn, doamna Cornelisen. Mulțumesc, doamna președinte. Colegi. Dragi colegi, E greu să nu respectăm uh, intențiile care stau uh, în spatele acestui raport. Uh, avem aceleași intenții, o viziune foarte clară, vrem ca restructurarea să fie cât mai puțin dureroasă cu putință, dar noi nu suntem perfect de acord cu uh, instrumentele care pot fi utilizate aici. Există diferențe mari între noi atunci când uh, analizăm uh, fo uh, formulele de restructurare. Adesea procesul e unul antreprenorial în beneficiul întreprinderilor și aliniat circumstanțelor economice. În raport, întreprinderile sunt cumva prezentate ca fiind de la sine înțelese. Multe aliniate fac trimitere la interesul propriu al uh, companiilor la nevoie, uh, acestea ar putea fi, în cazul în care se confruntă cu probleme, acestea ar putea fi ruinate dacă se aplică toate aceste prevederi. Așa că trebuie să ținem cont de realitățile de la ora actuală. Acum milioane de oameni își caută orice fel de loc de muncă și nu sunt deloc în poziția de a fi mofturoși. Nici noi. Până la urmă, numai o companie profitabilă va putea să asigure o tranziție sau o restructurare lină, fără niciun fel de problemă. Doar un, uh, o, o firmă cu un flux de capital sănătos și un bilanț uh, sănătos va putea să intervină în așa fel încât lucrătorii să rămână fiabili pentru proiectele viitoare. Abordarea trebuie să fie mai flexibilă, prin urmare, noi credem că multe dintre recomandările din acest raport ar putea servi drept uh, linii directoare pentru cele mai bune practici, dar să nu ne limităm doar la subiecții fragili din punct de vedere economic. Noi vom proteja pe toți lucrătorii și vom face tot posibilul pentru ca uh, aceștia să fie pregătiți pentru ceea ce va urma restructurării. În același timp, vom încerca să echilibrăm rezultatul final în așa fel încât să nu fie o povară pentru întreprinderile europene, să nu avem victime colaterale pe care nu ni le putem permite la ora actuală. Am depus și noi și alte grupuri multe amendamente, dar vă garantez că vom uh, participa într-un uh, dialog activ. E până la urmă uh, există întotdeauna posibilitatea de a, veni, de a crea amendamente de compromis. Doamna Cornelison, mulțumesc! Yeah, I must say I'm a, I'm a little uh, disappointed in Alde's... Uh... Da, sunt cam dezamăgită de atitudinea colegului meu față de acest uh, subiect. Sunt dezamăgită de poziția celor de la ALDE. Nu putem să plecăm la drum cu această atitudine. Eu cred că, indiferent de situații, indiferent de împrejurările economice, locul de muncă trebuie să fie întotdeauna decente, iar măsurile de protecție a lucrătorilor sunt uh, uh, ceva la ordinea zilei și cu toate acestea, realitatea arată că nu sunt deloc rezonabile. Să sperăm că într-o reuniune de compromis vom atinge un rezultat de care să fim cu toții mulțumiți. Totuși, sunt de acord că restructurarea în sine nu e un lucru rău, mai ales că avem o realitate economică dinamică, întreprinderile trebuie să fie dinamice și ele, iar dacă vrem o tranziție către economie verde, restructurarea e un lucru necesar și inevitabil. Avem nevoie de standarde minime cu privire la tratamentul aplicat de întreprinderi lucrătorilor practica este atât de diversă de la un stat membru la altul, încât uh, în anumite state membre trebuie să ai un plan social, să plătești uh, compensații, să oferi cursuri de reconversie profesională și multe altele, pe când în alte țări doar uh, trimiți o notificare cu șase săptămâni înainte că un lucrătorul e concediat. Avem, din acest motiv, uh, insecuritate la locul de muncă și, într-un context mai amplu al spațiului comunitar, Uniunea Europeană trebuie să uh, includă în bilanț facturile acelor țări care uh, nu se descurcă atât de bine. Eu sunt foarte mulțumită de raportul domnului Sercas. Este un prim efort de a impune un standard minim pentru protecția lucrătorilor. Poate că noi am vrea mai multă ambiție pe aici, pe acolo, dar uh, e foarte important să nu pierdem din vedere fezabilitatea politică. Sper ca Comisia să dea curs solicitărilor noastre, minge acum în terenul acesteia, iar pentru noi lupta va fi una politică, ideologică, până va veni Comisia cu ceva. Așa că haideți să ajungem de pe acum la un numitor comun ca să reușim să fim cu toți în aceeași tabără, să discutăm doar cu domnul Cacin în particular. Domnule raportor, nu mai avem interpretare. Vă rămâne un minut ca să încheiați, domnule raportor. Signora președinte. Un minut, doamna președinte, pentru a mulțumi tuturor pentru oferta de dialog, evident, așa că voi încerca să mulțumesc prietenei mele, uh, Veronica, domnului Cassini și liberalilor care și-au prezentat punctul de vedere în, în sală și să vă amintesc ceea ce spunea acum o săptămână domnul Barroso, care spunea că e nevoie de Europa mai unită și că viteza nu poate fi dictată doar de cei care sunt cei mai reticenți sau cei mai lenți. Și sper că acest lucru să fie un adevăr până la urmă. Eu am spus asta la ultima ședință plenară. Avem nevoie de mai multă Europa și avem Europa de, nevoie de mai multă Europa socială. Vă, noastră v-ați referit la o uh, confederație la care cetățenii europeni să poată să aibă posibilitatea să rezolve probleme la nivel general și nu la nivel național. E nevoie de acest lucru. Avem nevoie de acest lucru în, când discutăm despre Uniunea Europeană. Când vine momentul adevărului, când spunem că vrem o mai multă Europa, atunci e nevoie de un contract pe care să-l încheiem de încredere cu cetățenii europeni și să mergem în această direcție și să nu fim nici reticenți, nici timizi, nici prea timizi și timorați. Mulțumesc, doamna președinte. Spuneam deci, pe baza acestui spirit de cooperare activ, vom avea un schimb de opinii pe 9 octombrie în ceea ce privește valoarea adăugată la nivel european creată în cadrul Parlamentului nostru. Va fi prima dată când vom dezbate acest punct, deci va fi foarte interesant și atunci va trebui să examinăm amendamentele, cam la același moment. Și dacă nu mă înșel, va fi vorba atunci de amendamente de compromis, în așa fel încât să putem adopta textul în ședința noastră extraordinară pe 5 sau 6 noiembrie. Profit de ocazie pentru a vă spune că am încheiat lucrările noastre din această dimineață și că sunt cu toți, sunteți cu toții invitați în mod călduros pentru a saluta de plecarea la pensie a doamnei Buțița, a, ah, nu, nu la pensie, mă iertați, ci merge la Comisia IMCO. Uh, așa că vă invităm să bem un pahar exact aici, la ieșirea din sală.